Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben alle eine... Dragi colegi, ați primit cu toți ordinea de zi. Există dorință de modificări uh, la ordinea de zi? Se pare că nu este cazul. Considerăm, deci, că este adoptată ca atare. Punctul 2, comunicări ale președinției. În primul rând, colegul uh, doamnei Malmström sau omologul uh, doamnei Malmström a fost numit în Statele Unite, deci avem o persoană de uh, contact. Cecilia Malmström uh, și directorul OMC au avut o scurtă discuție cu el. Dar asta nu descrie în totalitate conținutul dialogului. După cum știți, Curtea de Justiție a luat o decizie importantă în ceea ce privește Singapore și vom mai discuta despre asta mai în detaliu mai târziu. Curtea Europeană de Justiție a luat o decizie și privind um, inițiativa cetățenească Stop TTIP. Iar poziția uh, conform hotărârii curții, poziția Comisiei de a decide inițiativa cetățenească inadmisibilă a fost una greșită. Inițiativa cetățenească privind uh, TTIP. După intrarea în vigoare a acordului de facilitare a comerțului, Comisia s-a exprimat pentru prima da, s-a reunit uh, pe acest subiect pentru prima dată pe 16 mai deci uh, lucrurile se mișcă, iar ambasadorul suedez, domnul Blockart, a fost numit președintele acestui comitet. În Canada pare să se fi încheiat procesul de ratificare pentru CETA. Deciziile provinciilor și, celor, și camerelor în Canada au fost uh, luate, astfel încât se poate ajunge la aplicarea CETA. Acestea au fost comunicările din partea mea. Nu doresc uh, să mă mai lungesc, deoarece elementul principal al reuniunii noastre de astăzi este dialogul structurat cu doamna comisar Cecilia Malmström privind uh, programul de lucru al Comisiei pentru anul viitor. Și vor fi câteva uh, momente importante. Cu siguranță vom urmări îndeaproape negocierile cu Regatul Unit uh, privind reglementări în domeniul comercial, având în vedere și în contextul Brexitului. Vom încerca să ajungem la un uh, acord uh, comercial echitabil, bineînțeles. Avem uh, problema relațiilor cu China și apoi metodele de calcul uh, ca, în, în domeniul protecției comerciale care nu, nu se mai bazează pe țări și avem și decizia curții în ceea ce privește Singapore, um, care va afecta cu siguranță modul în care în viitor vom negocia acordurile comerciale. Toate acestea ne vor preocupa în mod intens, cu siguranță, în viitor. Iată, uh, mult uh, mult uh, fier încins care trebuie bătut. Deci uh, îi dau cuvântul doamnei Malmström pentru a ne prezenta prioritățile Comisiei pentru următoarea perioadă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. După cum a spus președintele, este un dialog structurat Um, care, ceea ce înseamnă că vin în fața comisiei dumneavoastră în mod uh, regulat pentru a vă pune la curent cu um, activitățile noastre, ceea ce și fac. Ați menționat câteva elemente ce s-au întâmplat de când ne-am uh, întâlnit ultima dată. În urmă cu 18, 18 luni am, stali, am stabilit uh, strategia Trade for All, comerț pentru toți, care să fie transparentă și bazată pe valori de la acest eh, moment s-au întâmplat multe lucruri, eh, chiar și numai eh, luna trecută s-au întâmplat foarte multe lucruri. Avem o nouă administrație în Statele Unite și va mai dura ceva pentru a ne da seama ce va însemna asta pentru relațiile noastre comerciale. TTIP, discuțiile cu Statele Unite sunt încă de actualitate sau ar fi în interesul nostru, însă sunt înghețate în momentul de față Uh, vom avea nevoie de mai mult timp să evaluăm uh, efectul noii administrații și vom încerca să uh, discutăm cu ei pentru a vedea cum putem avea o bună relație transatlantică pe acest subiect. De asemenea, a existat votul privind Brexitul, există un mandat acum, ceea ce înseamnă că după alegerile din Regatul Unit vom începe negocierile referitor la cum se va desfășura procedura de a părăsi Uniunea Europeană, iar uh, de îndată ce prima etapă acestor discuții se va, uh, va fi în curs, uh, Consiliul va decide și cum stăm cu următoarea, cu relația viitoare, inclusiv comerțul. Am încheiat cel mai cuprinzător acord de până acum pentru Uniunea Europeană, cel cu Canada, este încheiat, toate procedurile parlamentare au fost încheiate atât în Canada cât și în Europa, atât în Parlamentul European și la nivel național. Parlamentele naționale au început procesul de ratificare, facem uh, schimb de ultime documente de implementare și texte juridice, astfel încât acordul să intre în vigoare cât se poate de repede. Este un acord modern, ambițios, se reduc uh, cu aproximativ 99% Uh, barierele tarifare uh, aproape din prima zi și un nou sistem de uh, instanță de investiții ce va fi adoptat. Canada este un partener progresiv, strategic, um, împreună cu care putem uh, modula globalizarea. Am încheiat acorduri cu Ghana, Ecuador, Coasta de Fildeș, precum și cu statele SADEC. Am oferit stimulente pentru îmbunătățirea guvernanței, am văzut progrese în domeniul om, drepturilor omului în Sri Lanka, uh, deci uh, a fost acceptată această țară în sistemul GSP Plus în urmă cu 12 zile. Cred că mâine se va discuta despre asta în plen, mâine. Uh, aștept cu nerăbdare să vă văd acolo. Bineînțeles, Sri Lanka mai are de făcut reforme. Nu le dăm un cec în alb. Vom continua să monitorizăm implementarea. Ultima dată la Strasbourg am avut și posibilitatea de a discuta uh, pactul de durabilitate cu Bangladeshul. Știu că mulți dintre dumneavoastră au partajat uh, preocupările mele față de drepturile lucrătorilor, mai ales în domeniul uh, industriei textile. Le-am spus foarte clar partenerilor din Bangladesh că ne așteptăm la progrese rapide. Putem retrage preferințele uh, Uh, tarifare dacă există o încălcare a drepturilor uh, lucrătorilor. Același lucru se poate face și prin sistemul Everything But Arms. Am propus de asemenea măsuri autonome comerciale pentru Ucraina, această țară din cauza conflictului uh, ce continuă și a regresului economic a suferit foarte mult, deci noi Dorim să acordăm uh, solidaritate economică și sprijin uh, financiar pe termen scurt. Sperăm că Parlamentul va sprijini nivelul uh, de ambiție din propunerea noastră. Eliminăm produse din domeniul de aplicare al... Dacă s-ar elimina anumite produse din domeniul de aplicare al um, acordului propus, el nu ar mai fi la fel de eficient. De asemenea, am făcut progrese în ceea ce privește Uh, minerele de conflict, de asemenea în ceea ce privește produsele folosite pentru uh, tortură și de asemenea în ceea ce privește mm, uh, produsele cu dublă utilizare. Astea sunt, uh, acestea sunt uh, domenii în care arătăm că putem să ne bazăm uh, pe valori pe care să le, pe valorile noastre pe care să le promovăm și în restul lumii. Avem acorduri comerciale acum obligatorii, ambițioase, cu capitole privind uh, durabilitatea și drepturile omului și drepturile lucrătorilor. Știu că există diferite mm, perspective în ceea ce privește aplicarea acestora, însă perspectiva noastră este angajament pe termen lung pentru schimbări. Pe termen lung au fost cei care au solicitat sancțiuni mai dure, Analizăm asta și mi-aș dori o dezbatere cât se poate de inclusivă pe acest uh, subiect. Vom avea un seminar într-o lună pe acest uh, subiect. Um, pregătim un document pe care îl vom discuta atunci și vom aștepta contribuțiile dumneavoastră în timpul verii și la începutul toamnei pentru a putea face propuneri înainte de finalul anului. Am avut un an, doi ani de dezbateri foarte intense în ceea ce privește politicile comerciale în întreaga Uniune Europeană. Este ceva pozitiv, arată că oamenii vor să fie implicați și asta pune presiune și asupra noastră să ascultăm pe toată lumea. Am făcut asta, am răspuns, ne-am, ne adaptat, am creat un nou sistem de instanță pentru protecția investițiilor, uh, care este foarte diferit de vechiul sistem ISDS. Este un sistem uh, mai transparent, mai etic, uh, care protejează interesul public. Acest lucru este prevăzut la CETA și solicităm aceleași lucruri și în acorduri comerciale precum cele pe care uh, le încheiem cu Vietnamul și Singapore. Am făcut consultări pentru o reformă mai extinsă a acestui uh, subiect, uh, încercând să creăm o curte multilaterală pentru investiții, în, care, în interiorul căruia, căruia să ancorăm și sistemul ISDS și uh, dorim să avem o directivă la nivel european pe acest punct. Uh, comerțul trebuie să fie liber, trebuie să fie și just, să se bazeze pe reguli. De aceea continuăm să apărăm Organizația Mondială a Comerțului și sistemul acesteia. Există unele tendințe acolo pe care le urmărim îndeaproape. O, state, Statele Unite sunt mai uh, bazate pe confruntare. China uh, dorește să joace un rol mai puternic. Uh, și trebuie să ne pregătim pentru aceste scenarii. Ne pregătim uh, pentru reuniunea ministerială. Știu că mulți dintre noastre vor merge la Buenos Aires în decembrie, dar uh, cooperăm și cu partenerii din uh, Geneva pentru conferința din decembrie. Am făcut propuneri pentru îmbunătățirea instrumentele de protecție comerciale, pentru că comerțul trebuie să fie unul cu concurență loială de asemenea, propunem o nouă cale de a evalua distorsiunile comerciale în conformitate cu regulile OMC și fără a arăta cu degetul anumite țări. Și apreciez uh, munca dumneavoastră rapidă la acest dosar, care sper că va fi încheiat cât se poate de repede. După cum știți, avem și o agendă comercială foarte ambițioasă. Am încheiat, uh, am încheiat negocieri uh, comerciale cu Vietnam și Singapore. Cu Vietnam suntem pe cale să încheiem uh, verificarea juridică, vor urma traducerile. Cu Singapore adaptăm capitolul privind protecția investițiilor. Uh, în conformitate cu noua noastră linie, dar în rest textul este verificat și tradus. Și știu că vom discuta și subiectul uh, hotărârii curții uh, pe acest uh, acord. Uh, în orice caz, acesta ne aduce claritate nu numai pentru acest acord, cât și pentru cele din viitor. Mai urmează multe alte negocieri. Prioritatea pe termen scurt este să încheiem acordul cu, uh, și negocierile cu Japonia. Acest lucru a fost confirmat de către prim-ministrul Abe și președinții Tusk și Juncker când s-au întâlnit săptămâna trecută la uh, Uh, Bruxelles, dar și la reuniunea G7 din Italia. Facem tot ce putem pentru a finaliza acest acord cât se poate de repede. Uh, lucrurile merg bine, dar au mai rămas câteva puncte. Dorim să îndeplinim toate condițiile pe care le-ați dorit de la un acord uh, modern. Japonia este un stat prieten și un partener important. Eliminăm un miliard de taxe vamale, inclusiv produ- dar am avut prevederi speciale pentru agricultură, achiziții publice, un, avem un sistem uh, precau, de precauție, uh, curt, investi, de protecția investițiilor și așa mai departe. În orice caz, sper că vom uh, încheia negocierile cât se poate de repede. Cu Mexicul, în urmă cu câteva săptămâni am, am fost acolo, m-am întâlnit cu miniștri, cu societatea civilă, cu, dome- cu mediul de afaceri universitar. Există un sprijin uh, foarte mare pentru un acord între noi și Mexic. Uh, suntem într-un stadiu foarte avansat, ne întâlnim într-un fel sau altul în fiecare lună. Uh, Uh, în mod formal uh, sau mai puțin formal, videoconferințe și așa mai departe. Uh, ne-am asumat angajamentul de a face tot ce putem pentru a încheia acest acord până la finalul anului. Va fi muncă grea, dar este fezabil. Am căzut de acord asupra parametrilor pentru schimb, schimburile de ofertă. În, același, în aceeași zonă avem Mercosur. Am avut o oportunitate unică Uh, și acolo negociem uh, și muncim din greu, sperăm uh, să încheiem până la finalul anului. Știu că există sensibilități pentru produse europene aici, tocmai de aceea cooperăm strâns cu statele membre, precum și cu Uh, domnul, uh, cu colegul meu uh, Phil Hogan de la agricultură. Însă este și mult de câștigat, este o piață enormă și reducerile tarifare ar fi la nivel de 4 miliarde. Uh, Săptămâna trecută am avut a 13-a rundă de negocieri privind un acord de investiții cu China. Sperăm să facem uh, progrese și să cădem de acord asupra unui schimb de oferte pentru anul viitor. Cu toții am salutat uh, discursul uh, președintelui Chinei de la Davos. A fost un discurs foarte bun, dar acum trebuie să se și pună în, să se și treacă la fapte după vorbe, sperăm că vor putea juca un rol mai important pe, în economia globală. Vom avea un summit cu China săptămâna aceasta și sperăm că se va discuta și acest lucru. Continuăm să discutăm cu parteneri precum Indonezia, Tunisia, Filipine, Myanmar și sperăm că vom relua negocierile în curând și cu Malaezia. Am încheiat documente cu Chile, Noua Zeelandă și Australia ne vom pregăti astfel încât să solicităm uh, Consiliului mandat. Uh, sperăm că vom putea face, cere mandatele înainte de vară și sperăm să le obținem în așa fel încât să începem negocierile în toamnă. Și bineînțeles, acestea v-au fost trimise și dumneavoastră. Uh, de asemenea, uh, decembrie trecut am uh, propus o, moderni o modernizare a uh, termenilor vamal cu Turcia, facem progrese, președinția malteză depune presiune în acest sens, însă încă nu am reușit să încheiem acest dosar. Am urmat abordarea pe care am, am luat-o în strategia Trade for All, comerț pentru toți, am încercat să uh, Um, facem acorduri uh, comerciale, dar menținându-ne standardele și valorile. Este vorba de drepturile uh, lucrătorilor, mediu, indica, mm, indicații, de, indicații geografice. Încercăm uh, să ne asigurăm că dacă se fac modificări ale standardelor, acestea sunt făcute de dumneavoastră și nu de Consiliu um, și nu de, de Consiliu. Încercăm să combatem protecționismul, dar și să asigurăm uh, protecția datelor. Continuăm să publicăm rapoarte și propuneri, cum uh, am făcut și până acum. În continuare consultăm societatea civilă. Am avut o discuție mm, uh, cu societatea civilă, în cadrul dialogului cu societatea civilă ieri la Bruxelles. Am vizitat practic toate parlamentele naționale și unele regionale uh, în uh, statele membre. De asemenea, uh, comerțul joacă un rol important în uh, documentul publicat de comisie privind um, obținerea de beneficii de pe urma globalizării. Încercăm să vedem și cum la nivel european, dar și la nivelul parlamentelor naționale putem face mai mult pentru ca societățile noastre să includă pe cei care nu au putut să se adapteze la schimbările rapide ale globalizării. Și, deci Uh, să încurajăm pe toată lumea să investească mai mult în educație, infrastructură și așa mai departe. Sunt elemente importante uh, și, bineînțeles, în același timp recunoaștem avantajele pe care ni le aduce uh, comerțul. După cum știți, 31 de milioane de persoane au un loc de muncă pentru că există exporturi din Uniunea Europeană și mulți mai, mult mai mulți pentru că avem importuri și trebuie să ne asigurăm însă că nu sunt ei singurii care beneficiază de pe urma acestor oportunități, ci toată lumea. Vedem și o creștere a protecționismului în lume, cred că trebuie să ne protejăm, dar nu să fim protecționiști, trebuie uh, să ne concentrăm asupra construcției de punți și nu de ziduri. Acesta este mesajul nostru uh, și Astfel putem să ne asigurăm că comerțul va sta la baza revitalizării economiei noastre, la sporirea competitivității. În toate aceste activități uh, și în cei doi ani și jumătate care mi-au rămas, uh, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc și aștept întrebările noastre. Thanks a lot, Cecilia, for this comprehensive... Mulțumim frumos, Cecilia, pentru această imagine cuprinzătoare asupra politicilor comerciale prevăzute pentru anul următor, pentru următorii doi ani și jumătate, de fapt. Nu ducem lipsă de subiecte, după cum ne-ați demonstrat. și chiar avem uh, mult de lucru, aveți și dumneavoastră comisia mult uh, de făcut. Noi uh, ne vom lua însă în serios responsabilitățile legate de aceste uh, demersuri uh, și consultări. Ne-au rămas acum la dispoziție 70 de minute, 17 minute deci 70 de minute și așadar uh, voi limita timpul de intervenție pentru fiecare vorbitor la 3 minute. Mai întâi vorbitorii în numele grupurilor politice și apoi uh, membrii comisiei. Asta înseamnă că începem cu Daniel Caspari, PPE, 3 minute. Doamna comisar, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că sunteți la dispoziția noastră pentru un schimb de opinie azi tot ce este mai important, uh, de fapt am reținut deja în documentul nostru de poziție al grupului, um, aș uh, reitera însă două din aceste aspecte. Mai întâi, spuneați că în săptămâna aceasta va avea loc un summit UE-China. Uh, mi-am citit în pregătirea pentru acest summit discuția, discursul președintelui chinez de la Davos și vă citesc din acest discurs. Întotdeauna dacă încerci uh, să ajungi din urmă furtuna, uh, riști să uh, te scufunzi cu vapor cu tot. Deci, întrebarea se pune dacă acordul nostru pentru protecția reciprocă a investițiilor cu China este un acord care are în vedere o economie chineză la fel de deschisă față de a noastră, cum avem noi o abordare deschisă. Președintele chinez a mai spus globalizarea, economia globalizată, globalizată trebuie să devină mai inclusivă și mai justă. Mă gândesc acum, în acest context, la politica de antidumping. Vorbind de durabilitatea fluxurilor comerciale globale, poate ar fi bine să-i reamintiți interlocutorului chinez să, își, să se și țină de ceea ce a, rostește la mari reuniuni comerciale globale. Uh, președintele chinez a exprimat în favoarea unei, citez, cooperări de tip win-win, din care toată lumea câștigă. Și atunci uh, vreau să întreb, uh, vreau să vă rog să-l întrebați de ce producătorii europeni de autoturisme și automobile nu își pot comercializa produsele sub propriile denumiri de marcă în China să nu fim greșit înțeleși. Avem un interes uh, vădit într-o bună colaborare cu China, dar asta înseamnă și să respectăm regulile jocului, să ne putem încrede unii în alții. Cu siguranță că uh, zilele următoare vom afla multe noutăți în acest sens. Și o a doua chestiune. Uh, credeți că va exista un soi de screening al investițiilor externe în Uniunea Europeană în viitor? Pentru că există o, o inițiativă legislativă care a fost uh, uh, lansată la nivelul Parlamentului și care va preocupa Parlamentul în lunile următoare. Nu înseamnă că vrem să blocăm piața europeană pentru investiții străine. Din potrive, suntem fericiți uh, pentru, și ne bucurăm de fiecare investiție străină în Europa, dar avem nevoie și de, o, uh, de uh, condiții egale și drepturi egale, pentru că uh, Eh, investitorii europeni care investesc în străinătate nu au voie să dețină totalitate întreprinderile lor, ci doar o cotă parte din activele acelor întreprinderi, câtă vreme chinezii au voie să aibă 100% proprietate asupra investițiilor lor în Uniunea Europeană. Mulțumesc, eh, Ina Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. În a doua rundă voi încerca să adaug câteva întrebări personale. Dar mai întâi, poziția de grup. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru remarcile dumneavoastră introductive. Grupul nostru consideră că Principală provocare în politicile comerciale o reprezintă uh, dirijarea uh, fluxurilor comerciale globale, astfel încât să nu se piardă, ci să se recâștige uh, încrederea cetățeanului în procesul de globalizare. Cetățeanul trebuie să se teamă de globalizare, ci trebuie să recunoască în ea o oportunitate. Tocmai de aceea considerăm că este foarte important ca nu doar politicile comerciale și instrumentele uh, de incluziune, uh, cele privind drepturile salariaților să fie folosite uh, și coordonate cu industria, ci să existe și o politică industrială care să fie cuplată cu politica pentru dezvoltare. Există tot mai multe mișcări uh, de tip uh, populist, uh, tot mai multe argumente, popul, uh, argumente protecționiste invocate, mai ales acolo unde nu uh, par să existe alternative la uh, procesele actuale. Și atunci întrebarea este cum putem să procedăm uh, corect ca împreună cu statele membre să ne reajustăm politicile comerciale. Săptămâna trecută am vorbit despre armonizarea uh, sistemului de taxe vamale Uh, cum uh, vizează, cum, vize, uh, cum vede Comisia propunerile noastre concrete, astfel încât să fie respectate totuși regulile jocului și să nu apară la frontiere în porturi probleme cu produsele neconforme. Ați vorbit și despre conferința ministerială. Care sunt obiectivele Comisiei uh, pentru această conferință interministerială. Care credeți că sunt uh, uh, deciziile la care se poate ajunge astfel încât multilateralismul în relațiile comerciale să fie consolidat? Pentru că mi se pare foarte important acest lucru. În relația cu Statele Unite ale Americii, puteți să ne spuneți mai exact cum își uh, uh, imaginează Comisia Europeană viitorul cadru de relații comerciale cu Uniunea, cu Statele Unite. Pentru că indicațiile pe care le primim noi eh, sunt că partenerii noștri de negocieri, interlocutorii noștri, n-ar fi neapărat eh, de încredere. Îmi dați voi să mai adaug și câteva întrebări personale? Da, bun, în a doua rândă de întrebări. Atunci mă opresc aici, mulțumesc. Ok, for the second round, the personal question. Da, în a doua rundă puteți reveni cu întrebări personale. Din partea ECR, uh, domnul Said Kamal. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îl reprezint pe coordonatoarea noastră, Emma McClarkin, uh, pe care, care m-a rugat să o înlocuiesc. Știu că o să vorbim mai târziu despre Singapore, dar totuși o întrebare care atinge subiectul Singapore. Cât credeți că va dura ratificarea și ratificarea și implementarea deciziilor uh, CEJ în ce privește Vietnamul și Singapore. Și puteți să ne împărtășiți uh, din uh, punctul dumneavoastră de vedere privind soluții care ar putea fi întrevăzute pentru ratificarea și implementarea altor acorduri și decizii similare. Având în vedere relația transatlantică strategică pe care o avem există opoziția Comisiei privind uh, TESA, acordul uh, pentru liber schimb, uh, libera circulație a serviciilor? N-am vorbit cu N-am vorbit cu factorii decidenți politici, dar cu mulți oficiali care spun că încă nu este clarificată situația cu SDS și că Uh, în aceste condiții uh, nu este încă oportun să ne, să ne propunem un nou sistem uh, de soluționare a litigilor. Aveți aici o poziție, iar în legătură cu Mercosur și accesul la produsele agricole și standardele cu privire la standardele de siguranță alimentară, Vreau să întreb dacă Consiliul de Ambalaj și Reambalare și Procesarea Alimentelor din Brazilia a adus uh, noutăți în acest uh, domeniu și credeți că acest incident ar uh, încetini negocierile? Sau putem, ca niște adulți, să continuăm negocierile în ritmul ca și până acum? Iar în ce privește Uniunea Valamă și relația cu Turcia, cum credeți că ar trebui să procedăm uh, pe viitor în contextul relațiilor actuale cu uh, Turcia? Pentru că sunt uh, unii care vor cât mai multe acorduri comerciale și de liber schimb, pe de altă parte suntem și politicieni și trebuie să ținem cont și de aspectele politice în relația cu Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc, Marică Șache, pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea de cuprinzătoare a temelor care vă preocupă. Cred că este o mare diversitate de subiecte, atât uh, uh, din punct de vedere geografic cât și din punct de vedere tematic, uh, activitatea noastră este foarte diversificată. Mă bucur și că ați, aveți în vedere problema minereurilor de conflict și că arătați cum reguli foarte clare privind schimburile comerciale pot influența teme precum minereurile de conflict. De asemenea, regulile pentru comerțul digital mi se par foarte importante de Uh, menționat, uh, protecția datelor uh, este o temă de asemenea foarte importantă. Cred că există foarte multe posibilități și multe soluții, în special în condițiile în care Statele Unite încă își caută poziția și de altfel a renunțat la multe din pozițiile sale până acum. Vreau să vă întreb, având în vedere și experiența dumneavoastră acumulată la Washington, dacă ați putea să ne spuneți în ce măsură considerați că Consiliul European a uh, recunoscut acest moment de șansă pentru a-și manifesta uh, ambițiile. Uh, în ce privește Japonia, Mexicul și alte țări care suferă direct de pe urma schimbării de poziție a Statelor Unite, cum credeți că aceste țări ar putea să își întărească în condițiile actuale uh, relațiile comerciale cu Uniunea Europeană? Pentru că uh, ca să fim uh, deschiși, suntem, la, suntem exact la atât de puternici cât de slabă e cea mai slabă verigă din lanțul nostru trofic. Deci, poate ne reușiți să ne spuneți câteva uh, cuvinte și despre reacția Consiliului la uh, decizia uh, CEJ privind Singapore. Este foarte important ca și în această privință și în altele similare să fim în cazul alte decizii similare să fim de aceeași părere, să avem o poziție unitară. Eu sper că ne putem folosi de acest moment să că vom uh, reuși să ne asumăm un leadership uh, atât în gestionarea relațiilor multilaterale cât și în relațiile bilaterale Uh, în relație cu toate statele terțe. Mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumesc uh, și acum Helmut Scholz pentru GUE. Uh, thank you to you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Um, cine urmărește în web streaming această dezbatere, Uh, se va mira că folosim foarte multe ingrediente în ciorba asta mare pe care o fierbem. Adică ați uh, deschis uh, o listă foarte mare de teme legate de provocările momentului, dar și de, legate de um, viitorul relațiilor noastre comerciale. Spuneați că vreți nu doar un comerț echitabil, just, Uh, nu doar unul liber, ci și unul just, uh, deci free trade și fair trade. Pentru asta însă este nevoie de consolidarea unui sistem comercial uh, multilateral la nivel global. Dacă nu o facem, atunci vorbim despre relații la nivel global, dar nu vom putea ajunge niciodată la poziții comune. Știu că uh, Uh, în curând se va organiza la Buenos Aires conferința interministerială a Organizației Mondiale a Comerțului. Uh, despre această conferință de la Buenos Aires, uh, ministrii germani de resort spuneau că dacă se ajunge să se organizeze conferința, deja va fi un succes mare. Deci există încă rețineri foarte mari. În ce privește programul de activități, Sigur că uh, ne, important, uh, ne interesează, pe lângă aspectele comerciale, pe lângă așa numitele SDG-uri și indicatorii uh, sociali. Deci, trebuie să lucrăm la o strategie de relații comerciale globale de care se beneficieze toată lumea. Ehm, știu că există preocupări pentru constituirea unui mandat pentru un tribunal multilateral comercial cu eh, eh, atribuții globale. Eh, trebuie să ne gândim cum, cum ar trebui să se constituie și să se structureze o astfel de instanță pentru a, se nu, ajunge, pentru a nu se ajunge la un sistem de curte Uh, internațională care să uh, să gestioneze corespunzător uh, un, un mandat cu foarte, foarte multe valențe. Um, pentru că uh, trebuie întrevăzute toate uh, valențele și toate specificitățile comerțului uh, global, inclusiv partea digitală. În ce privește Statele Unite și relația cu SUA, dorește Comisia să gestioneze relațiile viitoare cu Statele Unite în temeiul aceleași abordări vechi care a stat și la baza TTIP sau vă gândiți la ceva nou? Mulțumesc! pentru Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Am trei întrebări. Eu tocmai am venit de la o discuție la care au participat și oficiali de la Direcția Generală Comerț în legătură cu uh, situația din uh, Mexic în contextul uh, unui acord global. Și au existat experți care au participat și se întrebau dacă pot să atace această problemă pentru că ține până la urmă de sistemul juridic, de militarizarea poliției, de tortura practicată. Deci, credeți că putem găsi o cale pentru a contracara acest fenomen, inclusiv pentru noua generație de acorduri uh, comerciale? După aceea, propunerea PPE privind investițiile străine mi se pare a fi foarte interesantă. Considerați că am putea să o folosim inclusiv în ce privește combaterea corupției, uh, banii negri folosiți ca sursă de finanțare și alte fenomene de, care țin de, de domeniul infracțional. După aceea, documentul uh, care descrie politicile viitoare. Comisia uh, cu siguranță va propune uh, inițiative în ce privește introducerea unor standarde obligatorii de condiții de muncă și de mediu. Dar atunci când companiile nu își iau în serios responsabilitățile, ar trebui să fie trase la răspundere putem să formulăm și o asemenea concluzie. Mulțumesc din partea FTD, doamna Begnin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Sunt foarte recunoscătoare când veniți în comisia noastră, care sunt întrebările mele în legătură cu sentința recentă a Curții Europene de Justiție, um, prin care uh, s-a uh, anulat decizia comisiei uh, ca inițiativa cetățenească împotriva CETA să nu fie eh, încadrată ca inacceptabilă. Deci, ca atare, eu mă întreb, această inițiativă cetățenească va fi luată în eh, serios de către comisie și cum se va proceda, în ce măsură inițiativa cetățenească împotriva CETA va fi eh, tratată cu respect de către comisie. După aceea, în ce privește politica comercială, Ehm, există acum informații concrete împotriva ehm, taxelor vamale impuse de americani în ce privește exportul de carne. Și mai am o întrebare legată de Indonezia. Pentru că ehm, am uh, putut discuta la fața locului diverse probleme care preocupă pe cetățeni. Care este poziția dumneavoastră față de uleiul de palmier, care constituie o preocupare? Iar uh, capitolul uh, agricol în relațiile cu Marocul, ieri a fost adoptat mandatul, dar noi încă nu am primit o copie în Parlament. Când ne va fi trimis o copie a mandatului. Mulțumesc. Doamna comisar, uh, sunteți uh, un fel de susținătoare a liberului schimb la Bruxelles și am o întrebare legată de discuția noastră. Doriți să relansați politica liberului schimb a Uniunii Europene? Uh, Uh, uh, poate că uh, sunteți ușor decepționată de politica administrației americane, fără protecționism, fără taxarea dumpingului, dar dumneavoastră ați relansat politica comercială a Uniunii Europene cu cine? Pot să-mi permit să vă fac câteva sugestii. Uh, vă propuneți uh, să discutăm despre codul vamal în relația cu Turcia. Uh, de asemenea, în domeniul serviciilor, în liber schimb, dar nu și în ce privește produsele agricole. După vizita de acum două zile a președintelui Putin la Versailles, aveți în vedere eventual și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei? Dar revin, care este politica dumneavoastră față de Turcia? Pentru că producția agricolă din Turcia constituie o amenințare pentru sectorul agricol din Uniunea Europeană. Și eu cred că Există o, o serie întreagă de îngrijorări în rândul grupurilor politice din Parlamentul European în această relație. Am două întrebări. Uniunea Vamală a fost considerată un fel de preludiu al relațiilor vamale cu Turcia în pregătirea aderării Turciei la Uniunea Europeană. Deci aceste negocieri au început în anul 2005. Care este situația în clipa de față în sectorul vamal și după aceea extinderea Uniunii Vamale va avea un efect asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă, mai ales uh, pentru sectorul agricol, pentru că este esențial. Uh, agricultorii uh, din Europa trebuie să știe exact la ce să se aștepte în urma acestor negocieri există un risc politic, financiar, economic în ce privește Uniunea Vamală și în relația Uniunea Europeană-Turcia. Mulțumesc, doamna comisar. Mulțumesc. Iar acum uh, dispuneți dumneavoastră, să spunem, de 10 minute pentru a răspunde la acest prim tur de întrebări. Mulțumesc. Unele din întrebările dumneavoastră uh, au avut anumite suprapuneri. Uh, domnule Gaspar, în ce privește China? Președintele Chinei nu va participa la întâlnire, dar va veni premierul. Însă, ca și dumneavoastră, nu am fost impresionați de acest, acel discurs pe care l-ați citat. Uh, da, uh, din păcate, investițiile în uh, China au scăzut pentru că există legi discriminatorii, um, există corupție, statul de drept nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Există o serie întreagă de piedici. Iar aceste lucruri sigur că le vom invoca, pentru că până la urmă comerțul cu China trebuie să se bazeze pe reciprocitate. Sigur, există o parte bună a acestor relații, dar până la urmă scopul acordului de investiții este să putem opera pe picior de egalitate. Deci să facem progrese din acest punct de vedere. În ce privește Ehm, o analiză a investițiilor străine, ehm, da, este destul de complicat să facem acest lucru pentru că există probleme legale, economice, politice care trebuie avute în vedere. Uh, dar vom discuta această propunere și uh, poate că putem ține seama și de propunerea dumneavoastră în aceste discuții în legătură cu globalizarea. Cred că multe din problemele menționate își propuneau de fapt să uh, contureze o strategie. Nu au fost multe propuneri concrete. Dar uh, în ce privește viitorul Europei, dezbaterea generală, va trebui să tratăm cu mai mare responsabilitate în ce privește integrarea politicii comerciale politicile sociale, structurale, regionale, să vedem cum putem să folosim uh, fondurile comun, uh, în comun, într-o manieră mai inteligentă, în colaborare cu statele membre, ca să știe că au și o plasă de protecție pentru cei care eventual vor uh, resimți și efectele negative ale globalizării. Acum că am depășit criza economică, poate că putem lucra mai Uh, intens în această direcție și mă refer și la evaziunea fiscală. Este o chestiune în care trebuie să facem mai mult și în contextul G20. Eu sper că acest document să contureze o strategie mai coerentă. Eu cred că majoritatea acțiunilor concrete însă trebuie întreprinse în statele membre. În ce privește acum conferința de la Buenos Aires? Ne propunem ca sistemul uh, Organizației Mondiale a Comerțului să poată fi uh, consolidat, pentru că OMC-ul are un rol important. Colaborăm cu multe state la Geneva, cu ambasadorii în ce privește propunerile de subsidii pentru pescari, comerțul electronic, iar în ce privește IMM-urile, susținerea uh, pe plan național este de asemenea un subiect, iar săptămâna viitoare va avea loc o reuniune ministerială la Paris, uh, OECD, și acolo se va desfășura pregătirea conferinței de la Buenos Aires și uh, sper că vom putea să progresăm. Dar uh, voi reveni pentru a vă informa despre rezultate. Și eu cred că în ce privește TTIP, Uh, a fost uh, menționat, nu a fost discutat în uh, detaliu. Partea americană are nevoie de o analiză mai aprofundată, pentru că dacă vom reporni negocierile, să continuăm acolo unde le-am uh, părăsit. Pentru asta nu vom avea nevoie de un mandat nou, dar uh, deocamdată trebuie să cunoaștem și condițiile, pentru că um, partea americană propune o serie întreagă de măsuri protecționiste în serviciile maritime, în multe alte domenii, ceea ce schimbă puțin condițiile. Dacă deci vom restarta negocierile, trebuie să știm în ce direcție să le ducem. Încă nu ne aflăm în această fază. Sigur că există o agendă transatlantică a comerțului transatlantic, studiem diverse subiecte, deci, va trebui să vedem care sunt interesele Uniunii Europene speciale și doamna Reding uh, urmărește aceste lucruri, dar ne contactează multe state, state uh, că ne îndeamnă să uh, reluăm negocierile și acest lucru este valabil și pentru bunurile care protejează mediul dar uh, până la urmă nu e vorba de acorduri bilaterale, ci de uh, acorduri plurilaterale. Până acum nu am putut să discut uh, problemele legate de ISDS. Știu că există multe rezerve, dar și criticile față de formula uh, Uh, anterioară privind uh, acest organism de stingere a litigiilor uh, era una critică. În ce privește Singapore, trebuie să analizăm lucrurile. Dar oricum, acum lucrurile sunt clare. Știm care sunt competențele Uniunii Europene și care sunt competențele partajate. Deci, cum va afecta această hotărâre Uh, relațiile viitoare, vom discuta cu dumneavoastră și cu statele membre. Acordurile uh, comerciale viitoare ar putea să fie într-un fel uh, divizate pe probleme sau să scoatem problematica investițiilor din aceste acorduri, acordul poate fi o altă soluție. Dar oricum vom putea avea acorduri comerciale și acorduri de investiții uh, modul în care le vom uh, ratifica, uh, cred că va implica și un element democratic. Și vom avea timpul să discutăm acest lucru cu statele membre și, bineînțeles, cu dumneavoastră. În ce privește Mercosur? Colegul meu, domnul Andrei Caites, a vizitat Brazilia recent, a discutat acolo și a insistat asupra necesității de a analiza problemele. Există uh, un uh, capitol în legătură cu care uh, trebuie să lucrăm mai intens, dar a, va fi până la urmă legat și de scandalul cărnii. În relația cu Turcia ă, este o decizie a Consiliului European de a ă, reînnoi acest acord, deci ă, noul acord va trebui să nu includă doar agricultura, dar și piața um, publică, tot ce ține de relații comerciale, deci va trebui să ținem seama de concluziile Consiliului European pentru că uh, știm foarte bine discuțiile pe care le avem cu Turcia sunt dificile, Turcia este un partener dificil și va fi, pe de altă parte, și o ocazie să ne așezăm la masa negocierilor și să clarificăm unele lucruri spre binele ambilor parteneri. Oricum, există acum un mandat pentru aceste negocieri și noi suntem foarte deschiși față de Parlament pentru a vă explica cum funcționează lucrurile. Iar domnule Fera, eu uh, apăr, bineînțeles, uh, punctul nostru de vedere în aceste uh, contacte. Sigur că cunoaștem și măsurile protecționiste ale administrației americane. Doamna Șache, cred că O parte din evenimentele de la Washington, decizia președintelui Trump de a se retrage imediat din negocierile TTIP, uh, au dus la uh, decepționarea unor țări. Am fost abordați, am fost întrebați dacă putem găsi niște pași tehnici pentru a continua negocierile. Mulți s-au uitat spre Europa, solicitând o susținere a acordurilor bilaterale. Și în felul acesta poate că s-a schimbat puțin și atmosfera la nivelul Consiliului. Putem încheia acorduri bazate pe fair play, să fie acorduri win-win și suntem angajați într-o diversitate de uh, relații cu statele. Ehm, acum această atmosferă este cu totul alta față de acum șase luni. După aceea, ehm, conceptul de ehm, comerț echitabil, domnule Scholz. Colaborăm cu America Latină pentru a stimula în a stabili proiecte de comerț bazat pe fair play și În ce privește uh, problemele multilaterale, uh, este un proiect european, un proiect internațional, nu putem noi să uh, dictăm condițiile, dar cred că până la urmă Uh, până la finele anului Comisia uh, va publica un document și poate că în toamnă vom discuta lucrurile mai în amănunt, în condiții de calm, pentru a fiți informați în legătură cu acest proces. Iar acum, în ce privește situația foarte serioasă din Mexic, uh, suntem conștienți de ea, nu știu dacă lucrurile pot fi rezolvate printr-un acord comercial, pentru că, de fapt, uh, ceea ce, înțelegerea noastră cu Mexicul face parte dintr-un cadru mai larg de uh, înțelegeri uh, internaționale pe relațiile comerciale. În legătură cu uleiul de palmier, doamna Abigan, există un follow-up un, pregătim un asemenea document, iar colegii mei de la Direcția Generală uh, pentru Mediu pregătesc acest document, vor avea contribuții și de uh, Direcția pentru Comerț, dar uh, veți putea primi de la ei răspunsuri detaliate. În ce privește directiva uh, pentru relația cu Marocul, Serviciul de Acțiune Externă, este competent în fond, nu direcția noastră, dar suntem consultați, bineînțeles. Și sigur uh, că vom respecta până la urmă hotărârea curții. Da, sigur, au fost uh, adresate multe întrebări. Uh, colegul meu, Hogan, Uh, a luat legătura cu colegul ministru pentru uh, agricultură din Statele Unite uh, privind uleiul de palmier, dar încă nu am finalizat concluziile. Mulțumesc foarte mult, Cecilia. Și acum avem 14 noi solicitări de a pune întrebări. Asta înseamnă, dați-mi voie, să limitez timpul de vorbire la un minut și jumătate. <laughs> Both, I guess. One and a half minute. Deci un minut și jumătate. Începem cu domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră la acest dialog structurat. Cred că nu este dificil pentru dumneavoastră, având în vedere că ați fost și deputată câteva întrebări asupra acordurilor importante. Raport, uh, acordul cu Mercosur. Eu sunt raportor uh, pentru comisia noastră, uh, dar îmi pun întrebări uh, și asupra uh, raportului cu Mexicul și Chile. Mă întreb dacă știți că în momentul în care negocierile vor fi, uh, vor fi terminate, Consiliul timp de un an de zile revizuiește, verifică și așa mai departe uh, textele. Deci pentru acest acord UE-Mercosur este unul atât de sensibil. Ați vorbit despre miliardele de, uh, de economii în, uh, în taxe vamale Vă dați seama care sunt problemele de timp cu care ne vom confrunta la Parlamentul European dacă dorim să încheiem uh, aceste dosare până la finalul mandatului și legislaturii. Veți folosi toate resursele, inclusiv umane, de care, depind, de care dispuneți pentru a duce la bun sfârșit aceste dosare? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! am separat partea de investiții și de bunuri și servicii având, cu Singapore, având în vedere decizia instanței, um, faptul că am eliminat serviciile, bunurile și serviciile și că mai trebuie să mai negociem uh, curtea de investiții, n-ar trebui să revenim la partea de servicii și uh, bunuri uh, și să ratificăm totul la un loc? Deci, Singapore, iar apoi discutăm despre decizia curții mai târziu, dar nu este foarte clar că bunurile și serviciile intră sub competență exclusivă, dar asta înseamnă că Parlamentul trebuie să aibă competență exclusivă pentru adoptarea acestor acorduri și nu ar trebui să implice alte parlamente. Veți rezista oricărei uh, solicitări din partea Consiliului pentru a include alte domenii în mandatul de negociere pentru a evita uh, această complicare a procesului, Curtea ne-a dat o posibilitate de simplificare, cred că ar trebui să profităm de ea. Mulțumesc, doamna Minar. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc, uh, doamna Malmström, pentru prezență. Din 16 mai știm că Curtea Europeană de Justiție a limitat competența uh, statelor membre și a Comisiei, exprimând clar faptul că curtea arbitrează uh, asupra acordurilor comerciale. Curtea a spus că a spus foarte clar că nu va vorbi despre cât de com, com, compatibilă este această legislație cu această prevedere cu legislația europeană. Apoi, inițiativa cetățenească uh, privind CETA și uh, TTIP. Uh, curtea a decis că nu ar fi trebuit respinsă aceasta. Comisia Europeană trebuie să le dea cetățenilor posibilitatea să se exprime și să se supună și să participe la o dezbatere. Aș vrea să vă întreb cum abordați aceste două sentințe ale curții. Bineînțeles, puteți să-mi spuneți în urma hotărârii curții că veți, uh, că veți încheia numai acorduri unde nu mai este nevoie de acordurile parlamentelor. Ceea ce face să fim, de fapt, mai îndepărtați de cetățeni. Însă, ați putea decide să luați în considerare ce a spus curtea referitor la inițiativa cetățenească și să implicați cetățenii astfel încât politica să îi asculte și pe uh, cetățeni. Există unele riscuri, dar trebuie să, ca uh, acordurile să fie sprijinite de public. Mulțumesc. Eu vin de la grupul de monitorizare privind uh, Sahara de Vest și am fost uimit că ieri s-a dat mandatul pentru noi negocieri și azi a avut loc reuniunea grupului de monitorizare. Nu mi se pare că este uh, exact transparență despre care uh, vorbiți și nici nu s-a arătat suficient respect din partea Comisiei către Parlamentul European. Dar acum câteva întrebări concrete. Nu există informații, tocmai am auzit, referitor la volumul uh, comercial în ceea ce privește Sahara de Vest cum puteți negocia? Puteți să vă gândiți, că ați, puteți să vă închipuiți că ați fi negociat CETA fără să cunoașteți volumul comercial? Apoi, cu cine veți negocia? Din câte am înțeles eu, dar nu s-a spus explicit, am înțeles că se va negocia cu reprezentanțele locale ale populației. Deci cu cu locuitorii de la fața locului, dar nu asta a spus uh, curtea. Curtea a cerut să se discute cu populația din zona Saharei. Cum veți rezolva această problemă? Nu se poate negocia cu uh, forțe uh, ocupante despre ce se va întâmpla în regiunea respectivă. Mulțumesc, spune președintele, domnul Fisas. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. Domnul Macron, președintele Franței, a solicitat crearea unui grup de lucru care ar urma să se ocupe de tratatul CETA. Aș vrea să știu ce părere aveți despre asta. Credeți că asta ar putea încetini sau amâna intrarea vigoare a CETA? Și aș dori să mă refer și la întrebarea colegului David Martin. Ce se întâmplă cu tratatele mixte? Este îngrijorător să vedem că statele membre ajung, ar putea ajunge să aibă ultimul cuvânt la multe subiecte și asta ar putea încetini sau chiar împiedica semnarea unor tratate importante. Mi se pare important să uh, menținem uh, acordurile de liber schimb, un subiect care ține de competențele Uniunii Europene. Mulțumesc. Comisia a anunțat uh, o reflecție privind uh, capitolele de uh, mediu, drepturi sociale și ale lucrătorilor. Aș vrea să știu în ce etapă este acest proces de reflecție. S-a făcut o sugestie să avem o abordare bazată pe sancțiuni în Europa. Există o majoritate pentru asta în Parlamentul European majoritatea partenerilor noștri comerciali par să fi adoptat aceste uh, propuneri, dar cred că am putea revoluționa întregul sistem și să solicităm un sistem mai puternic bazat pe sancțiuni. Mulțumesc, domnul Fielner. Mulțumesc. Aș vrea să sprijin cele spuse de domnul Fisas și de domnul Martin în ce privește competențele spre deosebire de colegii de la GUE, eu chiar cred că noi, cetățe- noi îi reprezentăm pe cetățenii europeni uh, și că deci putem lua aceste decizii. Dacă nu sunteți de aceeași părere, puteți să plecați. Ați uh, făcut o listă întreagă cu toate negocierile pe care le ducem. Uh, probabil că duce mai multe negocieri uh, decât am dus vreodată. Uh, și eu mă tot întreb dacă obținem efectele pe care ni le dorim prin acordurile de liber schimb pe care le avem. Știm că tarifele sunt un mare subiect în uh, acordurile de liber schimb, dar când ne uităm la acordurile comerciale pe care le avem, companiile nu le folosesc suficient. Corea de Sud, 65% din comerț uh, este supus tarifelor, în Mexic acum 52% folosesc uh, preferințele pe care le avem și știm care sunt motivele. În mare parte, este vorba de regulile de origine. N-am văzut niciun fel de propunere uh, concretă pentru reformarea acestui sistem. Unele dintre noile acorduri, precum Vietnam, uh, au făcut ca regulile, de origine să fie și mai, put- și mai complexe uh, decât erau înainte. Deci, puteți să ne spuneți ceva concret despre cum vom reforma acest sistem, pentru că altfel nu vom obține nimic din acordurile pe care le negociem și le încheiem. Mulțumesc! Uh, bun venit, doamnă Malmström. Aș avea o întrebare către dumneavoastră. Acum uh, a existat decizia Curții de Justiție în ceea ce privește competențele privind uh, acordurile comerciale și protecția investițiilor, însă nu avem niciun fel de claritate dacă acest nou sistem este compatibil cu dreptul european. Cum, cum vedeți noastră lucrurile? Și asta independent de faptul că statele membre decid. Încă o întrebare pe care am adresat-o de mai multe ori. Cum arată lucrurile cu Brexit? S-a, cu Brexitul s-a activat articolul, 5, articolul 50, avem uh, acorduri, comer, negocieri comerciale în care este implicată și Marea Britanie. Acum, ce efect are asta? Cum vedeți uh, că putem continua? Iar apoi, în ceea ce privește Turcia, pentru că este important, puteți să ne spuneți con- ceva concret în ceea ce privește modernizarea Uniunii Vamale și când considerați uh, că se va putea adopta un mandat la Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Reding! Întâi o propunere în ceea ce privește terminologia. Cred că ar trebui să nu mai discutăm despre acorduri de liber schimb, ci despre acorduri de comerț echitabil. Cred că asta ar ajuta și să îi convingem uh, mai, mai mult pe cetățenii care își tot pun întrebări. Protecționismul este în creștere în multe din țările partenere și poate că ar fi momentul să facem o ofensivă europeană, o mare ofensivă europeană pentru a combate acest fenomen. Dacă mă gândesc la TISA, majoritatea membrilor care negociază TISA sunt, păr- sunt to- aproape toți părți din TPP și cu toți avem relații bilaterale. Deci ar fi destul de clar că este în interesul nostru și al lor să progresăm. Poate că ar fi interesant să adoptăm o inițiativă pentru a face progrese, cu atât mai mult cu cât plurilaterali- plurilateralismul poate deveni o portiță pentru multilateralism și acesta este principiul nostru preferat, chiar dacă știm că acesta nu va uh, fi uh, atins, uh, cel puțin nu pe, în viitorul apropiat. Acum, în ceea ce privește investițiile, propunerea care a fost analizată și prezentată de domnul Caspari mi se pare foarte importantă. Uh, ar fi nevoie la nivel european de un instrument de control al investițiilor străine în Europa. Pentru că lucrurile sunt puțin anapoda, nu avem niciun fel de coerență, iar uh, pentru a răspunde uh, practicilor protecționiste, de ce să nu avem un uh, Buy European Act? Ne-ar clarifica situația. Mulțumesc, Maria Arena. Mulțumesc. Aș dori să revin la decizia curții în ceea ce privește Singapore. Curtea a spus că nu se pronunța asupra compatibilității, ci asupra mixității. Întrebarea mea este următoarea. Nu persistă o incertitudine juridică în ceea ce privește compatibilitatea? Faptul că uh, curtea menționează exact acest lucru în uh, decizie, în hotărâre, uh, îmi ridică întrebări. Apoi, instrumentele de protecție comercială lucrați la măsurile antidumping, la instrumentele de protecție comercială, sunt două principii care diminuează puterea pe care o avem pentru a combate uh, dumpingul, așa numitul uh, less duty rule. Acesta mi se pare interesant să nu o uh, activăm atâta, în, în momentul în care ne dăm seama că există un dumping care creează distorsiuni semnificative. Um, ce părere aveți despre asta? Și o a doua întrebare. În momentul de față există o, un caz special în ceea ce privește siderurgia. Sunt multe uh, Uh, țări afectate, s-a arătat că există un dumping, dar Comisia nu acționează pentru că spune că este în interesul european. Aș vrea să știu poziția noastră. Este vorba de Iran, Brazilia, Rusia, Ucraina în domeniul siderurgic. Aș vrea să știu dacă uh, aveți o poziție clară pe acest subiect. Și uh, ultima întrebare se referă la o inițiativă pe care ar trebui să o luați în ceea ce privește uh, dili, uh, diligența necesară în textile și uh, în domeniul vestimentar, s-a solicitat foarte mult din partea Parlamentului să existe măsuri obligatorii ca pentru uh, minerele de, uh, minereurile de, com, de conflict. Mulțumesc. Uh, Pedro Silva acum. Um, eu vă... Mulțumesc. Doamnă comisar, ați vorbit despre Japonia ca principală prioritate în agenda noastră de liber schimb. Ca raportor permanent pentru Japonia, mă bucur de această știre și ați descris negocierile ca fiind foarte avansate. Eu vreau să vă întreb dacă sunteți uh, în măsură să descrieți acordul uh, prezent ca pe unul uh, progresist, putem să ne așteptăm la, putem să ne așteptăm la un capitol de dezvoltare cu obiective obligatorii pentru ambele părți și care este poziția uh, uh interlocutorilor japonezi vis-a-vis de noul sistem de uh, curte internațională multilaterală. Pentru că uh, vechiul sistem de tip ISDS nu mai poate fi continuat cu Japonia. Mulțumesc. Urmează Uh, domnul Rodriguez, care vine acum cu întrebări uh, personale. Intervenție fără microfon. Eh, Două întrebări foarte concrete, dacă permiteți, uh, doamnă comisar. Situația drepturilor omului din Filipine, Filipine s-a înrăutățit simțitor. Recent am depus un raport pe această temă. Vreau să întreb dacă Comisia în aceste condiții mai intenționează să aducă modificări acordului uh, negociat uh, în prezent cu Filipinele sau reacționează în vreun fel? A doua întrebare. Sigur, politica comercială s-a îmbunătățit, a dez, s-a dezvoltat, a inclus și dimensiunea drepturilor omului în negocieri, dar există și eh, acorduri comerciale care au fost semnate înainte vreme în alte condiții și vă întreb dacă credeți că e, eh, e, eh, ar fi, necesare, ar fi necesară actualizarea unor acorduri comerciale pentru a include în acestea teme actuale, cum ar fi de pildă drepturile omului. Credeți că s-ar putea imagina o, o procedură de modernizare implicită a acestor acorduri vechi? Uh, dacă îmi permiteți, domnul comisar, uh, aș uh, aduce în discuție o temă în nume personal. În legătură cu Brexitul, Theresa May, premierul Britanica a spus, uh, ar, ar fi susținut că uh, niciun acord este mai bun decât orice acord prost. Uh, credeți că uh, niciun acord este o opțiune pentru noi? Respectiv, ce ar fi un acord bun uh, pentru noi în privința Brexitului? Asta doar ca să știm uh, în ce direcție vă desfășurați uh, demersurile de orientare. și, de asemenea, ce poziție are Comisia față de uh, acordurile bilaterale pe care a, uh, actualmente Regatul Unit uh, le are cu state terțe? Um, vor fi replicate acestea după, după Brexit uh, de Comisia Europeană tot în plan bilateral? Very much on this. Și acum răspunsuri, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule Salafranca. Știu că în mai 2019 urmează alegerile următoare în Parlamentul European și acordurile comerciale uh, au nevoie de timp. Sigur că încercăm să le grăbim cât se poate de repede, dar um, pot să vă spun doar atât că uh, pentru Mexic, Japonia și Mercosur încercăm să acționăm lucrurile astfel încât să le finalizăm anul acesta. Uneori uh, uh, mai câștigi uh, de pe urma desfășurările a trei sau mai multe negocieri în paralel. Um, noi, noi oricum nu ne vom opri în ianuarie anul viitor cu, cu aceste eforturi. Domnule Martin, există o astfel de opțiune, dar nu eu sunt uh, acea care va decide cine va disjunge acordul cu Singapore. Ar putea fi o opțiune pentru viitor, pot exista și alte opțiuni, deci uh, va trebui să ne consultăm cu statele membre. Dacă asta este poziția dumneavoastră, a raportorului, a Parlamentului European, atunci uh, o luăm și pe aceasta în considerare multă lume m-a întregat în legătură cu decizia Curții de Justiție. Curtea de Justiție a dat o hotărâre foarte clară. Majoritatea, majoritatea acordurilor comerciale ține de competența exclusivă a Uniunii Europene, deci Parlamentul European și statele membre reprezentate de Consiliu. Asta nu înseamnă însă excluderea din procesul de deliberare a parlamentelor naționale și procesul de pe uh, marginea negocierilor la CETA a arătat acest lucru foarte clar. Da? Și uh, încă din prima zi există posibilitatea de a implica uh, parlamentele naționale. Puteți chiar dumneavoastră să spuneți, dragi colegi din Parlamentul Național, azi s-a Uh, încheiat un acord de principiu, s-a formulat un mandat. Haideți să discutăm mâine această situație și în uh, Parlamentul Național și la, în guvernele naționale. Sigur că uh, noi, și noi facem aceleași consultări, dar nu suntem noi obligați să cerem părerea cuiva. Trebuie să ne asigurăm că procesul este democratic, dar nu vrem să nici să trenăm uh, toate aceste negocieri, pentru că atunci devin uh, relevante. Avem nevoie de ceva mai mult uh, timp. Uh, vom avea mai târziu și pentru uh, vom avea mai târziu și reuniunea tehnică, deci uh, după această reuniune tehnică o să pot să vă răspund și la unele aspecte politice mai importante. Comisia uh, Comisia niciodată nu poate garanta ce va, ce va pune până la urmă în niște decizii Consiliul. Apoi, am, am primit uh, uh, declarația cu privire la inițiativa TTIP. A fost într-adevăr o, o greșeală de ca Comisia să nu fi înregistrat această, uh, acest document. Curtea a arătat uh, foarte clar acest lucru. Deci, deci, până la urmă, a fost o chestiune doar pur formală care nu s-a respectat. În legătură cu Marocul, într-adevăr trebuie să găsim o cale, așa cum și spune curtea în sentința sa, să includem populația din Sahara de Vest. Cu siguranță că va exista o cale să facem uh, în așa fel încât uh, uh, SAE să, să, fie, să se conformeze acestei decizii. Parlamentul oricum va fi informat. Domnule Fisas, uh, am, uh, am auzit din presă că domnul Macron vrea să pună uh, pe, pe tapet uh, această chestiune și că vrea să uh, vadă care este impactul asupra Franței uh, înainte ca Parlamentul francez să ratifice documentul. Este o propunere foarte pertinentă dar nu, nu am detalii și nu, am, nu m-am consultat eu cu el. În plus, este o decizie internă a francezilor de a consulta Parlamentul într-un proces uh, decizional cât se poate de transparent. Doamna Keaton Rowling, a, a plecat. Bine, atunci nu i mai răspund. Am spus că documentul privind uh, dezvoltarea durabilă este uh, în lucru și obiectivele de dezvoltare durabilă sunt obligatorii. Chiar dacă le discutăm, nu înseamnă că nu sunt obligatorii. Uh, discutăm alternative, pro, vom discuta aspecte pro și contra vis-a-vis -vis de ce s-a întâmplat până acum și cu siguranță că multe ONG-uri și societatea civilă se vor implica în aceste consultări. Domnul Fielner a vorbit despre un aspect foarte important pe care l-am uh, discutat și în uh, ultimul Consiliu. Ați spus foarte clar că pe hârtie avem cele mai frumoase acorduri de liber schimb, dar, uh, dar ele nu sunt folosite, acordurile 100%. Trebuie să vedem cum putem să facem ca aceste acorduri să fie profitabile și de IMM-uri, pentru că aceste Uh, IMM-uri nu au acces la toate informațiile, uh, asemenea corporațiilor uh, mari. Um, în ce privește regulile de origine, ceva mai târziu anul acesta vom publica un raport privind implementarea acordurilor de liber schimb. Orice idee în plus este binevenită. Să știți că în ce privește Uh, sistemul um, de jurisdicție uh, privind investițiile, noi nu am cerut un aviz din partea CEJ, dar vreau să ne asigurăm că acest sistem este conform în totalitate cu uh, dreptul european. Știu că guvernul belgian a solicitat un aviz în acest sens. Uh, noi, de partea Comisiei, avem toată încrederea că uh, într-adevăr așa este. În ce privește Brexitul, și aici răspund și domnului președinte, Regatul Unit uh, este parte semnatară a acestor, a, a unui acord de liber schimb și dacă părăsește Regatul Unit Uniunea Europeană, atunci va părăsi și aceste acorduri, se va retrage din aceste acorduri și atunci toate aceste situații se renegociază. Când vom finaliza problema cu Turcia, nu avem încă un mandat. Odată ce vom avea un mandat din partea statelor membre și așteptăm acest mandat de șase luni, atunci cu siguranță că va mai dura un an, doi, uh, până când vom finaliza uh, negocierile vamale cu Turcia. Un ofensiv contra doamna Reding, da. Uh, am lansat o ofensivă împotriva protecționism, protecționismului cu această agendă foarte ambițioasă de negocieri bilaterale, plurilaterale și multilaterale Uh, multe țări care sunt în TISA ne contactează pentru a vedea dacă putem să continuăm împreună cu sau fără Statele Unite. Ar putea fi o soluție pentru că ar fi păcat ca această negociere să, uh, să dispară. În ceea ce privește uh, screeningul investițiilor, tocmai analizăm aceste lucruri. Este complicat pentru că există limite în tratat referitor la ce putem face la nivel european însă este o discuție ce va începe. Am văzut și documentul grupului PP și sunt uh, convinsă că vom reveni la acest uh, subiect. Compatibilitatea am răspuns deja, Le, uh, lesser duty rule, uh, în principiu a fost foarte util în aproape toate cazurile. Au existat câteva cazuri în care Poate am fi putut face mai mult dacă n-am fi folosit-o, dar uh, este foarte limitat. Ce am încercat să facem și compromisul Consiliului este ca în anumite cazuri specifice să decidem să nu utilizăm această clauză. Uh, acum așteptăm uh, propunerile Parlamentului pentru a continua cu dialogul nostru. În ceea ce privește domeniul textilelor și verificările ce trebuie făcute, due diligence, E complicat, nu putem face același lucru precum cu minereurile de conflict, e prea complicat, nu putem. Avem uh, orientările OCDE, avem alte prevederi privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, dar să facem ceva similar cu uh, minereurile de conflict mi se pare complicat like CETA, and yes, there will be a binding. Da, într-adevăr vom avea un capitol obligatoriu privind uh, de, uh, obiectivele de dezvoltare durabilă și în ce privește sistemul uh, de curți pentru protecția investițiilor, problema cu Japonia încă nu este soluționată. Filipine. Situația este într-adevăr foarte îngrijorătoare. Am fost la întâlnirea ASEAN în Filipine acum două luni și am adus în discuție tema cu interlocutorii filipinezi. Suntem foarte îngrijorați în, ă, despre modul în care se poartă războiul împotriva drogurilor, ă, se ă, execută omucideri extrajudiciare și pedepsiri extrajudiciare. Vom urmări îndeaproape ce se întâmplă acolo, dar sunt de acord cu dumneavoastră că situația într-adevăr este foarte alarmantă în Filipine. Nu există nicio cale de a moderniza uh, uh, la grămadă toate acordurile liber schimb uh, învechite. Aici uh, Consiliul răspunde mai ales. În legătură cu uh, Brexitul, din păcate nu am, nu am mandatul și nici atribuția să negociez eu, dar cred că domnul Barnier și echipa sa va găsi împreună cu prietenii britanici un acord, un consens bun în acest sens. Britanicii sunt prieteni, alieți, aliați, parteneri și cu siguranță că se va ajunge la un, un acord privind uh, ieșirea din Uniunea Europeană care să fie mulțumitor. Ar fi foarte nefericit să nu ajungem la un acord și haideți să nu renunțăm înainte de a fi început negocierile. Cred că asta a fost totul, nu? Perfect. Deci, deci uh, v-am economisit un minut, da? Bun. Mulțumim foarte mult, spune domn președinte, mulțumim uh, și colegilor care au intervenit, că într-adevăr am reușit să ne ținem de cuvânt și să respectăm uh, timpul, discutând în același timp uh, teme foarte fierbinți și de actualitate. Vă mulțumim și vă mai așteptăm. Mulțumesc! Gut, liebe Kollegen, dann kommen wir zu einem nächsten. Äh, Mulțumesc, uh, dragi uh, colegi, uh, și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinie cu privire la hotărârea Curții de Justiție din 16 mai privind UE Singapore. Iată că pentru prima dată avem o claritate în ce privește competențele și atribuțiile Uh, legate de acest acord, dacă este un acord mix sau un acord pur european. Noi, Parlamentul European, întotdeauna am fost implicați în discuții și am uh, solicitat și chiar și avizul serviciului juridic uh, al Parlamentului, deci l-am implicat și pe acesta. Acum însă se pune întrebarea foarte interesantă de altfel, care sunt consecințele. Cum reacționăm la astfel de acordul? David Martin a făcut uh, deja propunerea de a disjunge acordul uh, cu Singapore în două părți. Deci, uh, important este cum ne raportăm la această decizie, hotărârea Curții de Justiție. Avem patru colegi care vor să ne ofere câteva remarci introductive la deschiderea dezbaterii. Mai întâi, Uh, mă bucur că directorul general adjunct de la DigiTrade, Ius Corte, este în sală și dau cuvântul. Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, pe 16 mai 2017 uh, putem considera că a devenit o zi importantă pentru că s-a pronunțat curtea în legătură cu relația cu Singapore. Și Așa cum ați spus, domnule Lange, prin această hotărâre ni se conferă claritate în ce privește responsabilitățile noastre viitoare în acordurile comerciale. Și la comisie suntem foarte bucuroși de acest acord pentru că ni se oferă răspunsuri foarte clare la întrebările pe care le-am pus. Și nu era vorba despre compatibilitatea acordului cu tratatul nostru propriu, ci de uh, era vorba despre competențe. Ce ține de uh, competențele Uniunii Europene și ce nu? Și trebuie să spun că în momentul în care ne-am adresat curții cu această întrebare, am fost susținuți de dumneavoastră, de către Parlament, și uh, în toate punctele de vedere uh, formulate de comisie pentru curte am fost asistați și ajutați de către uh, Parlament. 25 de state membre au intervenit și ele și au contestat punctele de vedere ale contrapartidei. Dar uh, acum sigur că putem spune că este o chestiune bună pentru Uniunea Europeană, pentru toate instituțiile, pentru că s-a decis că cea mai mare parte a acordului ține de competențe exclusive ale Uniunii Europene, inclusiv în ce privește transportul și dezvoltarea durabilă. Este foarte semnificativ acest lucru pentru competențele Uniunii Europene în, în tratate și conform tratatului european. Deci urmează să ținem seama de această hotărâre în uh, viitorul noilor generații de acorduri uh, comerciale uh, și și în politicile noastre comerciale și de investiții. Poate că vă voi decepționa, mă voi referi doar la aspectele cele mai importante ale hotărârii pronunțate, pentru că nu am mandatul instituției uh, mele să uh, intru în alte amănunte. Dar Va trebui poate să facem un efort suplimentar la nivelul Comisiei și după aceea și în relație cu dumneavoastră și cu statele membre, înainte de a veni cu propuneri foarte clare. Deci, foarte pe scurt, ce uh, spune Curtea? Dați-mi voie să parcurgem foarte uh, pe scurt această hotărâre. Prevederile următoare țin de competența exclusivă a Uniunii Europene și urmează o listă întreagă, comercializarea bunurilor, inclusiv măsuri de reglementare, comerțul de servicii, proprie, dreptul de proprietate intelectuală, achiziții publice, competiție, accesul pe piață în domeniul investițiilor, investiții directe străine, protecția investițiilor, dar doar în măsura în care se referă la investiții directe străine, dezvoltare comercială durabilă și toate celelalte uh, prevederi din acord. Toate acestea țin de, de politicile comerciale uh, care figurează în articolul 27 din tratat. Iar în ce privește viitorul, Curtea decide că toate aceste subiecte sunt strâns legate de comerț, pentru că ele trebuie să promoveze, să faciliteze, să guverneze relațiile comerciale și au efecte imediate asupra comerțului. Asta este foarte important pentru noi. În aliniatul 36 al acestei hotărâri figurează acest lucru. Deci, toate aceste capitole, până la urmă, sunt concluzii care uh, merg uh, foarte departe. Iar în ce privește capitolul 13 și serviciile transporturi sunt menționate, au existat dezbateri ample în fața instanței, pentru că diverse state membre aveau opinii foarte diferite față de Parlament și față de Comisie. Curtea a decis că acest uh, capitol privind dezvoltare durabilă ține de politica comercială pentru că trebuie văzut în contextul principiilor și obiectivelor acțiunilor externe ale Uniunii Europene, care includ și dezvoltarea durabilă. Și cred că aceasta este o claritate pe care noi toți trebuie să o salutăm. De asemenea, s-a discutat foarte mult despre serviciile în domeniul transportului, aliniatul 5 al prevederilor tratatului privind politicile comerciale au specificări și excluderi exclud acorduri în domeniul transporturilor um, de politicile comerciale. Dar aici uh, există principiul așa numit ERTA, în baza unei hotărâri a curții încă din 1971. Pentru că dacă există o legislație internă în Uniunea Europeană privind serviciile de transporturi, atunci Uniunea Europeană are competențe exclusive și în acest domeniu. Și prin uh, această hotărâre a curții, iată că uh, finalizăm discuții foarte îndelungate și dificile pe care le-am avut cu Consiliul în ce privește serviciile în domeniul transporturilor, inclusiv în ce privește achizițiile în domeniul transporturilor și de asemenea, în ce privește rezolvarea litigiilor uh, între state. După aceea, competențele partajate. Aici, Curtea a confirmat uh, uh, competențe exclusivă a Uniunii Europene în ce privește investițiile directe. În ce privește investițiile uh, care nu sunt directe, aici există competențe partajate. În ce privește investițiile de portofoliu, aici se face trimitere la articole din tratat în care se spune că este vorba de investiții străine directe. Iar uh, aceste investiții, portofoliu, care nu sunt investiții directe, nu intră în domeniul de aplicare al uh, politicii comerciale și ca atare există competențe partajate. Analiza curții în ce privește ISDS este de asemenea o noutate pentru noi și trebuie să medităm uh, pentru a vedea cum putem interpreta aceste lucruri, pentru că veți găsi și în articolul 292 al hotărârii, Curtea spune că disputele, litigiile care se deplasează de, uh, sub jurisdicția statelor membre, um, um, aceste uh, foruri ISDS, um, sunt o situație uh, particulară. Și tocmai de aceea trebuie să ne gândim la ă, ce înseamnă asta și care va fi impactul asupra configurării viitoare a acordurilor noastre. Oricum este o hotărâre foarte importantă. Este prima în care Curtea interpretează noile prevederi ale Tratatului de la Lisabona privind politicile comerciale și într-un fel atinge uh, uh, esența uh, actului de guvernare. Și uh, sunt clarificări care uh, țin de competențele Uniunii Europene și de competențele partajate. Am avut discuții îndelungate timp de mai mulți ani și se constată că nu există nici vreo competență exclusivă a statelor membre. Singurele competențe partajate sunt, țin de ISDS și de investițiile care nu sunt investiții directe. Deci vom dezbate în comisie um, asupra acestei hotărâri. Uh, dezbaterile vor necesita câteva săptămâni și după aceea îmi va face plăcere să uh, mă întorc uh, în Parlament și să vorbim despre asta. Mulțumesc foarte mult din partea serviciului uh, juridic, Colin Brown, al Comisiei. Nu, în cazul acesta invit serviciul nostru juridic să ne spună dacă are observații. Nu, nu are observații, nu? Surpriză. Dar vă rog dacă doriți să interviți. Da, pot să fac câteva observații. Da, cred că până la urmă Comisia a menționat lucrurile esențiale. Singurul lucru pe care doresc să-l mai menționez au fost câteva chestiuni în care statele membre au avut o poziție foarte puternică față de pozițiile diferite ale Comisiei și Parlamentului mai ales în ce privește transportul deci excluderea transportului. Dar în ce privește observațiile făcute de comisie, ar putea să fie afectate une uh, reguli comune. Um, uh, în ce privește competențele exclusive, sigur, uh, trebuie să ținem seama de o serie de înțelegeri care figurează și în alte acorduri. Uh, pentru că se referă la aceste reguli comune existente și aș dori să menționez de asemenea dezvoltarea durabilă uh, pentru că aici între statele membre și Consiliu au existat opinii divergente. Aceste uh, angajamente confirmă în esență angajamentele din acordurile naționale și doar din acest motiv statele membre și Consiliul au considerat că ar ține de competențe naționale. Dar curtea nu poate să accepte uh, acest argument. Da, cred că ar fi mai bine să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc la rândul meu și voi da cuvântul acum raportorului nostru pentru Singapore, David Martin. Mulțumesc, voi avea o intervenție foarte scurtă, dar eh, Iată cum Brexitul poate să schimbe perspectivele, pentru că această hotărâre a fost foarte apreciată în presa din Marea Britanie de către cei care sunt cunoscuți ca fiind anti-europeni. Deci, eh, noi, de fapt, Ehm, doream, de fapt, o cale mai lină în ce privește negocierile cu Marea Britanie. Dar în ce privește politicile comerciale, eu cred că această hotărâre a curții are capacitatea să ne scutească de problemele în care încercam să ne afundăm prin ce privește acordurile comerciale, în ce privește acordurile mm, privind serviciile și comerțul cu bunuri. Pentru că acum curtea spune că Ehm, ehm, și ehm, capitolul privind transporturile poate fi o parte integrată în legătură cu Singapore pot să am o observație foarte scurtă. Acum, în, deținând această hotărâre, vom putea acționa foarte repede pentru că uh, a fost nevoie de trei ani până când uh, s-au uh, hotărât partenerii să renunțe la acordul precedent. Acum ar trebui să ne mișcăm foarte repede și ar fi mai bine să separăm cele două părți. Iar eh, dacă analizăm eh, istoria din Singapore privind acordurile privind eh, investițiile, Singapore are 47 de acorduri bilaterale și nici o vreun stat membru al Uniunii Europene a fost vreodată împotriva uh, uh, statului Singapore. Uh, da, Singapore a avut probleme cu Indonezia și Myanmar în ce privește acordurile de investiții. Deci, nu trebuie să încetinim ritmul uh, pentru a aștepta acordul uh, în domeniul investițiilor. Uh, deci, trebuie să le mulțumim partenerilor din Singapore pentru răbdarea de care au dat dovadă. Mulțumesc. Dacă mi amintesc bine, partea europeană a cerut o analiză privind capitolul în domeniul investițiilor. Bine, mulțumesc, dau acum cuvântul coordonatorilor și după aceea altor membri pentru a spune câte două minute fiecăruia și începem cu domnul Caspari. Stimate colegi, stimați colegi, noi în PPS suntem pregătiți să ne asumăm responsabilitatea pe care Curtea Europeană a conferit-o instituțiilor europene și a devenit foarte limpede că Uniunea Europeană nu devine mai democrată atunci când diversele foruri uh, uh, se implică în uh, decizie, pentru că e foarte democratic și când pe plan local se ia o decizie fără să fim noi întrebați. Tot așa putem și noi să luăm decizii fără să mai întrebăm alte foruri. Tocmai de aceea este bine că acum domnește claritatea. După aceea, Trebuie să ne gândim foarte serios cum vom opera pe viitor cu problema investițiilor ne dorim un acord comercial separat de un acord în domeniul investițiilor sau ne dorim un acord comercial și de investiții care să nu prevadă și formulele de eh, rezolvare a litigiilor și după aceea să încheiem un acord eh, separat în ce privește modalitatea de stingere a litigiilor este o sugestie și după aceea m-am împiedicat și eu de formularea la care s-a referit reprezentantul Comisiei în legătură cu instanțele care să rezolve investițiile. Deci aici figurează termenul removing, se uh, ia din uh, jurisdicția uh, instanțelor naționale dreptul de a negocia și a rezolva aceste litigii pentru că în cazul acesta trebuie să ne gândim care vor fi instanțele care pot rezolva pe plan european acest tip de litigii. Deci poate că în săptămânile următoare discutăm în comisia noastră și poate și în uh, interiorul grupurilor noastre politice această problemă. Iată că la șapte-opt ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona știm ce ține de competența noastră și ce nu. Iar acum David Martin din partea grupului și Da. Un domeniu la care nu m-am referit uh în ceea ce privește hotărârea curții și capitolul privind investițiile, chiar dacă este vorba de competențe mixte, acest lucru nu trebuie să fie o scuză care să permită statelor membre să continue cu, cu negocierile bilaterale și care să ne împiedice să reformăm sistemul, uh, capitolul energetic lucrurile pe care le consideram toxice sunt în continuare toxice și trebuie să continuăm pe calea pe care am, am, am luat-o. Să reformăm uh, sistemul uh, curții și protecția investițiilor, dar să continuăm um, pe calea pe care am început. Mulțumesc, domnul Kamal, în numele ECR. Mulțumesc foarte mult. Cred că mulți au considerat uh, surprinzătoare hotărârea curții sau interesantă, să-i spunem așa. Ce este interesant este că acum uh, situația este clară, așa cum au spus uh, mulți alții. Mai există însă și multe întrebări mm, care nu au un răspuns. Pentru a reveni la cele spuse de David, eu am fost raportor la acest dosar până în 2014. Am fost foarte deschiși atunci și doream să avem un acord semnat uh, uh, și pus în aplicare până în 2014. Sing uh, Singapore au fost foarte răbdători uh, cu noi. Când crezi că ai semnat uh, un acord, uh, să te întorci, să spui, știi, de fapt ne-am răzgândit, nu este foarte drept, iar ei ne-au tratat foarte bine, noi i-am tratat foarte prost. Le datorăm să încercăm să ducem la bun sfârșit acest acord cât se poate de repede. Ceea ce uh, mă duce mai departe dacă, asta, dacă trebuie să separăm uh, protecția și soluționarea litigiilor uh, Uh, pentru a ajunge la acest acord, foarte bine. Grupul meu încă nu are uh, o, poziție, dacă ar trebui să separăm acest subiect de toate negocierile, dar uh, cel puțin de la caz la caz, dacă ne ajută, uh, trebuie să o facem. Uh, cu unele țări nici nu e neapărat nevoie de un astfel de capitol, pentru că uh, au cadrul juridic necesar și există o încredere reciprocă suficientă. Însă trebuie să vedem de la caz la caz. Știm că uh, UE, dar și Statele Unite uh, sau în aceste regiuni se, sunt foarte agreate modelele uh, și se încearcă utilizarea unui model în mai multe cazuri. Și cred că aici trebuie să mergem de la caz la caz. Mulțumesc, Marice Șache, de la ALDE. Mulțumesc. Pe scurt, colegul Ramon Tremosa se ocupă de Singapore pentru grup, uh, în numele grupului nostru. Sper că este pe drum. În general, uh, claritatea mi se pare pozitivă, respectarea regulilor este importantă și când este vorba de comerț, mi-aș dori ca toată lumea să respecte atât de mult uh, aspectele juridice și să, politi- să politizeze mai puțin dezbaterea. Însă mai rămân o serie întreagă de chestiuni politice curtea nu a răspuns la acestea și nici nu este treaba ei să se ocupe de ele. Sincer, cred că acum este treaba Consiliului să se gândească ce înseamnă această hotărâre pentru viitorul acordurilor comerciale. Să dea mandate clare, să implice parlamentele naționale, să fie implicați cetățenii din diferite sectoare și regiuni altfel și în mod mult mai activ și în Parlament, în dezbateri, se uh, spune, se spune adesea că avem nevoie de instanță, de curte, care să ne spune ce avem de făcut. Dar nu așa este, nu așa stau lucrurile. Este foarte important ca leadership-ul, că leadership-ul politic uh, are claritate acum, astfel încât să putem lucra în spiritul tratatului uh, de la Lisabona Uh, pentru a uh, folosi instrumentele de care dispunem, uh, mai ales în momentul de față în care există provocări în domeniul comercial, dar și foarte multe oportunități. Uneori când ascultăm știrile, uităm că există aceste oportunități, dar că ele pot fi puse în practică numai cu voință politică. Mulțumesc, Helmut Scholz, în numele GUE acum sau nu, doamna Minar. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la câteva puncte. Și să mă refer și la tratate. În primul rând, arbitrajul trebuie să fie de competența state, ă, statelor membre, pentru că acest lucru este prevăzut în articolul 202 Sper că s-au eliminat uh, disputele uh, din acest uh, capitol și că asta va fi capătul ISD, sfârșitul ISDS. Iar apoi um, în continuare nu avem uh, claritate în cadrul unor, uh, în ceea ce privește compatibilitatea cu legislația mm, europeană. Bineînțeles, și parlamentele naționale vor să aibă un cuvânt de spus. Nu există niciun motiv pentru care tratatele să nu prevadă o justificare politică mm, în acest uh, sens, cum s-a întâmplat cu CETA. Bineînțeles, una dintre marile probleme cu aceste, uh, uh, cu aceste acorduri de liber schimb a fost ISDS, dar nu a fost singurul, singura problemă. Aș dori de asemenea să mă refer la un lucru, că de multe ori când uh, spun că Uniunea Europeană este îndepărtată de cetățeni, oamenii îmi spun să plec altundeva. Uh, mi se pare o poziție greșită să spui cuiva care are altă opinie să plece. De mai multe ori uh, s-a întâmplat acest lucru. Dacă parlamentele naționale nu sunt implicate, noi trebuie să asigurăm legitimitatea democratică. Deci trebuie să cerem ca tratatele să fie, uh, ca acordurile să fie mixte și uh, să existe mai multă legitimitate în acțiunile uh, comisiei, pentru că acest lucru nu este asigurat încă. I believe that, um, uh, clarity... Doamna Hautala, după cum spunea Maritie Șache, claritatea este un lucru pozitiv. Uh, clar ne îndreptăm către din ce în ce mai multe acorduri uh, care să fie numai de competența UE în urma acestei hotărâri. De asemenea, cred că momentul în care ar trebui să aibă un cuvânt de spus uh, statele membre și parlamentele naționale este când sunt negociate mandatele. Cred că este o concluzie clară a acestui, acestei hotărâri. Ne dorim un control democratic, care să fie pe lângă controlul parlamentar uh, efectuat de Parlamentul European, însă acesta trebuie să intervină când statele membre au un cuvânt de spus. Îmi amintesc uh, ce a solicitat doamna comisar Malmström acestei comisii, și anume să o sprijinim în încercarea de a uh, se face publice uh, mandatele de negociere. Știți că i-a adus această luptă împotriva Consiliului și asta trebuie să facem și acum trebuie să acționăm. Apoi, uh, în al doilea rând, cred că dacă acum avem uh, o claritate și asupra caracterului capitolelor privind dezvoltarea durabilă, avem o oportunitate de a pune mai mult accentul pe acest subiect de multe ori, statele membre au fost foarte reticente în această direcție. Mulțumesc, domnul Ferro, în numele NF. Mais écoutez, mes chers collègues, il y a eu un miracle. Ascultați, dragi colegi, am avut un miracol. Curtea de Justiție a transmis un uh, avertisment clar Comisiei Europene. Comerțul nu este o competență exclusivă a Comisiei Europene, Orice acord comercial este mixt sau partajat, iar după Consiliu și Parlament, parlamentele naționale vor putea să se pronunțe. Este întoarcerea la origini. Chiar dacă nu le place celor care uh, sunt împotrivă. Pe mine mă bucură acest lucru. Și aș merge și mai departe. La un dosar atât de grav precum este cel uh, cu Singapore, cred că trebuie să mergem mai departe. Uh, mai exact să retragem Comisia Europene mandatul exclusiv de negociere, am, ați auzit bine, să retragem mandatul. Cred că parlamentele trebuie să își uh, regăsească competențele și să uh, acționeze uh, în mod legitim, nu pe baza uh, lobbyiștilor, cum o face Comisia Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, decizia la acest dosar. Uh, am fost practic blocați de mai mulți ani, iar acum uh, sper că putem trece într-o viteză superioară și să implementăm acordul cât se poate de repede. Mă întreb, în primul rând, cum a fost primită această decizie în Singapore și când va fi implementat acordul. Apoi, pentru a le răspunde ultimelor doi vorbitori. Comisia mă întreb dacă va avea curajul uh, de a-și lua competențele care au fost uh, acordate și care au fost acum întărite uh, și a merge mai departe cu ele pentru a încheia nu numai acordul cu Singapore, ci și multe altele. Iar apoi, în ceea ce privește ISDS, ar fi o ar fi posibil să avem o abordare diferită, uh, să lucrăm la un fel de prototip uh, uh, asupra căruia să se cadă de acord la nivel internațional referitor la soluționarea disputelor, iar la următoarele acorduri de liber schimb să se aplice pur și simplu acest model. Pentru că este clar, cei care vorbesc despre întoarcerea înspre parlamente și lipsă de transparență vor face tot ce vor putea pentru a opri orice fel de acord de liber schimb. Trebuie să continuăm atâta timp cât pentru că avem atât autoritatea cât și responsabilitatea în interes european să facem acest lucru. Mulțumesc, domnul Fielner. Mulțumesc. Aș dori să uh, mă refer și la cele spuse domnul uh, și să îmi exprim acordul cu cele spuse domnul Kamal, mai ales în ceea ce privește acordul cu Singapore. Mi se pare că a fost exercițiul cel mai jenant la care am uh, participat în acorduri de liber schimb. Începem negocierile pentru un acord de liber schimb, apoi ne răzgândim, spunem că avem acordul de, avem tratatul de la Lisabona, vrem să includem investițiile, negociem, cădem de acord și apoi spunem, vai, dar știți, chiar iar ne-am răzgândit uh, și vrem să mai eliminăm o parte. Iar uh, în înțelepciunea sa, comisia decide că pentru a decide dacă acordul este mic sau nu, trebuie să mergem uh, să trimitem cazul la curte. Însă acordul cu Canada nu îl trimitem la curte, decide Consiliu. Iar acum acordul cu Canada va fi uh, aplicat în mod provizoriu, iar acest acord așteaptă în continuare. Bineînțeles că, în primul rând, ar trebui să ne cerem scuze. Uh, iar în al doilea rând ar trebui să ne prom promitem nouă înșine să nu mai facem asta niciodată. Să niciodată să, uh, mai, să nu mai tratăm uh, parteneri comerciali așa cum am făcut-o numai pentru că sunt mici. Și, bineînțeles, trebuie să discutăm uh, despre cum vrem să tratăm viitoare acorduri, după cum a spus Daniel. Va trebui să discutăm mult despre asta, însă trebuie să ascultăm și instanța și să respectăm regulile. Uh, și să prevedem viitoarele mandate în așa fel încât instituțiile europene să se poată ocupa de politica comercială. Mi se pare un element cheie. O întrebare o am totuși către comisie. Ce facem cu toate mandatele existente? Ar fi posibil să avem două acorduri diferite pe baza unui singur mandat? Aș vrea pur și simplu să am această informație. Mulțumesc! Acum voi închide lista vorbitorilor. Mai avem 5 persoane înscrise. Carolin, mulțumesc. Aș dori să uh, revin pe scurt. Uh, cel mai folosit cuvânt astăzi este claritatea. Bun, avem claritate, dar n-ar fi fost mai util să uh, primim claritate și referitor la noul sistem de uh, curte de investiții și compatibilitatea sa cu legislația europeană. Uh, de ce nu s-au rezolvat uh, ambele uh, subiecte uh, dintr-una? Irma. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu întrebarea și intervenția domnului Fielner în ceea ce privește Singapore. Cred că ar fi trebuit să avem aceeași procedură precum cu Canada. Trebuie să avem o intrare în vigoare provizorie uh, și apoi ratificarea. Însă, până la urmă, ce e important este ce vom face în viitor. Cu toții suntem de acord că această hotărâre oferă oarecare claritate. Și um, asta în ceea ce privește anumite competențe ale Uniunii Europene. Iar avocatul general a spus clar în ceea ce privește investițiile și uh, conflictele de investiții între state membre, poziția a fost clară. Cred că trebuie să evaluăm bine lucrurile, să um, analizăm uh, argumentele pro și contra pentru cum ar urma să, con- să continuăm capitole de investiții, din, din negocierile comerciale, oare ar putea să ne slăbească poziția de, negociar, de negociere? Ar fi bine să avem un sistem uh, cu caracter multilateral. Ar putea fi o curte în care să se folosească în toate conflictele de, uh, între stat și investitor am, aș vrea să știu care sunt avantajele și dezavantajele fiecărui model. Mulțumesc, domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de efectele hotărârii, când este vorba de caracterul acordului, aș dori să revin la întrebarea referitoare la calendar și la program. Uh, Um, calendarele pentru negocierea de acorduri comerciale sunt imposibil de respectat. Unele mandate de negociere uh, durează uh, unul până la trei ani să fie adoptate. Mercosur 20 de ani a durat. Noi lucrăm mai repede decât atât. Însă, dacă uh, Uh, mai apare un apel la Curtea de uh, Justiție, uh, perioada se prelungește la nesfârșit, ceea ce înseamnă că ne pierdem credibilitatea în fața unor parteneri, cum s-a întâmplat cu Mercosur. Doamna comisar, când a răspuns la întrebarea mea, a vorbit despre irelevanță. Cred că asta ni se întâmplă de, mai, de multe ori. Cred că trebuie să Uh, profităm de bunăvoința uh, doamnei comisar și, având în vedere această hotărâre de liber schimb, este o nebunie. Pur și simplu ne blocăm în propria birocratie. Evident că trebuie să respectăm anumite proceduri, dar ar trebui să limităm uh, timpul totuși. Doamna comisar a înțeles foarte bine asta. Chiar dacă nu suntem noi cei mai importanți în acest lanț, cred că trebuie să facem ceva pentru a accelera sistemul, pentru că altfel ne pierdem mult din credibilitate cu partenerii noștri. Domnul Tremosa. Wow. <laughs> Sorry for coming late. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Uh, din păcate am fost... Uh, uh, a trebuit să vorbesc în numele ALDE, ca raportor din în Comisia PANA. Sunt de acord cu domnul Salafranca. Cred și știți uh, și dumneavoastră că întotdeauna o ratificare rapidă uh, este ceea ce ne dorim de la un acord de liber schimb și asta ne-am dorit și în cazul uh, acordului cu Singapore. Trebuie să putem explica întotdeauna utilitatea unui astfel de liber schimb pentru cetățeni. Acum însă eh, pierdem din legitimitate și eh, eh, devine irelevantă participarea noastră la acest acord pentru că, iată, întârziem prea mult. Noi reprezentăm cetățenii și trebuie să ascultăm într-adevăr și vocea statelor membre. Însă trebuie să putem participa cu o valoare adăugată la, la accelerarea procesului de negociere. Și acum, în lumina tuturor acestor evenimente recente. Acum că am stabilit uh, că există o competență pur europeană, exclusiv europeană, nu cred că mai trebuie să-și dea cu părere și trebuie să aibă ultimul cuvânt uh, Statele Unite. Domnul Scholz, ultimul vorbitor. Uh, I would stress that... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Consiliul este destinatarul tuturor acestor observații. Consiliul este acela care trebuie să, -și, trebuie să aibă grijă cum își formulează politicile comerciale. Curtea ne-a oferit uh, un argument foarte bun, că deciziile uh, trebuie transmise înainte ca să intre în vigoare, trebuie să poată fi discutate în statele membre. Dacă ministrii formulează un mandat, atunci trebuie să o facă în uh, funcție de opinia publică din această țară. Aici uh, îi dau dreptate doamnei Hautala. Dar asta înseamnă că trebuie să se regădească toată, uh, toată arhitectura politicii comerciale a Uniunii Europene. Trebuie să vedem și să reanalizăm impactul pe care politica comercială îl are asupra vieții cotidiene a cetățenilor și atunci putem recontura uh, uh, modul în care gândim aceste uh, tratate și putem renegocia aceste tratate, fiecare vorba de renegocierea tratatului privind liberul schimb al mărfurilor, fine că este vorba de servicii sau de altceva. Alt, dacă, nu, dacă procedăm în alt fel, cetățenii nu vor înțelege Eh, care de fapt este contribuția noastră. Tocmai de aceea cred că sentința eh, Curții Europene de Justiție este relevantă. Așa cum a spus eh, doamna Reding în schimbul de opinii cu doamna comisar, trebuie ca acordul de liber schimb să fie și acordul just echitabile, free trade and fair trade în engleză. Trebuie ca, de asemenea, toți cetățenii să poată beneficia de pe urma acestor acorduri de liber schimb. Mulțumesc, spune domnul președinte. Vor mai exista și alte reflexii pe acest uh, subiect uh, vis-a-vis -vis de modul în care trebuie să interpretăm și să luăm act de decizia Curții Europene de Justiție. Tribunal pentru Investiții, ICS, uh, nu cade neapărat în competența uh, Uniunii, cel puțin în temeiul uh, articolului 207 TFUE. Dar Curtea Europeană de Justiție a opinat că uh, nu face parte din atribuțiile UE pentru că ar trebui, pentru că sunt uh, uh omise din procesul de deliberare uh, instanțele naționale. Noi am putea însă să răspundem la această sentință uh, arătând uh, că există și interpretări alternative. Și aici uh, fac trimitere la cele spuse de domnul Caspari la început. Iată multe întrebări, oare există și răspunsuri din partea Comisiei? Um. Voi încerca să răspund la toate aceste întrebări, domnule președinte, și voi vorbi în limba engleză. Au fost multe întrebări și multe dintre ele sunt foarte pertinente și legitime. Și voi încerca să le grupez puțin și să răspund uh, tot așa mai uh, sintetic. În legătură cu Singapore, suntem în contact cu interlocutorii din Singapore și le-am explicat uh, fundalul pe care a apărut această hotărârea curții, le-am explicat de ce a apărut această întârziere. De ce a apărut această situație în legătură cu acordul cu Singapore? Pentru că este primul acord de acest gen care a apărut, care a intervenit după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Nu pentru că am fi renunțat la o poziția noastră anterioară sau am fi reinterpretat vreo altă legislație. Uh, inițial, uh, acest acord oricum nu a fost uh, inițiativa Comisiei. Și încă un lucru, nu doar Singapore suferă de pe urma acestei întârzieri a intrării în vigoare a tratatului, ci și Uniunea Europeană suferă. Și dacă ne uităm la uh, Ceea ce am obținut prin această întârziere care a intervenit prin hotărârea Curții Europene de Justiție, eh, cred că totuși eh, în cele din urmă am câștigat și trebuie să le fim recunoscători eh, predecesorilor noștri din Comisia Barroso care au adus dosarul în fața Curții. S-au făcut multe sugestii și le vom analiza cu atenție. Câteva cuvinte totuși ca să vă demonstrez care este complexitatea dosarului. Spuneați că a, orice arbitrare trebuie exclusă. A, asta nu este adevărat. A, curtea spune că a, tratatul este competența exclusivă a Uniunii Europene și că deci statul de investiție Eh, se poate adresa unor eh, instanții de arbitraj, dar nu în toate privințele. Deci trebuie să fim foarte atenți la elementele care ar putea să rămână în eh, acordul liber schimb pe partea de protecția investițiilor. Și cea mai delicată problemă pe care aș duce-o în discuție este dimensiunea politică a acestei dezbateri. Um, doamna Hautelă și doamna Schatke au spus că uh, dosarul e foarte politică. Lucrurile abia au început. Uh, suntem acuzați că am găsit niște șiritlicuri uh, juridice pentru a evita consultare democratică, dar trebuie să spun că nu e vorba aici despre Comisia Europeană. Uniunea Europeană a conferit Comisiei un mandat în baza competențelor pe care le deține Consiliul. Deci este vorba despre guvernanța colectivă a Uniunii Europene și este vorba până la urmă de respectarea unor uh, uh, promisiuni pe care le-am făcut unor țări terțe. Sigur că ne ia timp, dar până la urmă ne achităm de aceste uh, promisiuni și uh, de această răspundere. Și eu cred că dacă n-am face așa, atunci prețul pe care l-am plătit am, ar fi mult mai mare. Elementul de democrație este tocmai motivul pentru care Comisia, în documentul său de consultare, a făcut referire la uh, hotărârea Curții Europene de Justiție și am atras atenția că o, o uh, hotărâre, o atitudine democratică poate, nu poate exista în afara acestei uh, sentințe a curții. Da? Deci trebuie ca evident și Parlamentul și Consiliul să își dea acordul pentru un acord, dar aș zice chiar mai mult statele membre, prin Consiliu, trebuie să se implice mult mai devreme în aceste deliberări prin implicarea Parlamentelor Naționale. Da? Din păcate, această recomandare ă, care există de ceva vreme a Comisiei nu întotdeauna este urmată de Consiliu. Deci trebuie ca și dumneavoastră, prin colegii noastră, și Consiliu prin, prin uh, canalele sale de comunicare să angajeze în aceste deliberări parlamentele naționale și nu ulterior să se spune că totul s-a făcut în spatele nostru. Nu. Totul s-a făcut cu informarea statelor membre la toate nivelele și acum trebuie să existe și o implicare la acel nivel. Există o răspundere foarte mare pe umerii Consiliului, uh, Comisiei, a statelor membre. Da? Uh, și aș vrea să vă folosesc de acest prilej pentru a reitera acest mesaj Acestea au fost, dacă nu mă înșel, cele mai importante aspecte discutate. În final, un comentar pozitiv, dacă îmi permiteți. creșterea competențelor și atribuțiilor relațiile externe a pervertit multe discuții pe care le-am avut în Consiliu vis-a-vis -vis de acordurile comerciale, acordurile de liber schimb și cred că și, de, și bucur că, cel puțin din punct de vedere juridic, acum lucrurile s-au limpezit. Nu s-au limpezit din punct de vedere politic, dar din punct de vedere juridic, acum uh, suntem cu o situație clară și acum putem trece la soluționarea aspectelor politice care mai sunt contencioase. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă mai există comentarii, întreabă domnul președinte. Domnule Fielner, am o întrebare foarte specifică. Am avut o întrebare foarte specifică dacă anume acordul actual ar putea fi disjuns în două uh, acorduri diferite, distincte, în baza unui singur mandat. Da, uh, uh, am uitat, îmi cer scuze. Deocamdată Comisia susține că mandatul nu anticipă niciun fel, nu anticipează în niciun fel uh, rezultatul negocierilor. Ar putea fi și două acorduri și trei acorduri. Asta este poziția noastră. Din punct de vedere politic, și aici lucrurile sunt mai complicate, și tocmai de aceea ne străduim să reformulăm noul mandat pentru Chile, Noua Zeelandă și Australia. Australia. Deci, din punct de vedere politic, vrem să indicăm încă din, politic, uh, din, din, din mandatul politic care este intenția Comisiei și care ar putea fi uh, pozițiile, poziția Consiliului pentru a, a imprima oarecare orientare negocierilor. Da, mulțumim frumos. Nu s-a răspuns la toate întrebările, uh, dar um, cred că Parlamentul și Comisia um, au mai avut și vor mai avea prilejul să dezbată aceste chestiuni. Mâine, de pildă, uh, mă voi participa la uh, dineul TPC cu membre, statele membre și voi afla care este poziția statelor membre în această privință. Cu aceasta am încheiat uh, punctul actual de pe ordinea de zi. Vă mai anunț că pe 19 iunie vom asista la prezentarea unui studiu Eh, privind politicile de investiții și vom putea să continuăm dezbaterea privind eh, aspectele just, juridice și efectele juridice ale hotărârii Curții Europene de Justiție. Și acum trecem la punctul 5 al ordinei de zi, votarea electronică. Ahead? No. 5.20. In time. In time. So, es ist 17.20 Este 17.20 și la 5.20 a și fost prevăzută sesiunea de votare. Nu știu de ce, deodată s-a făcut așa gălăgie în sală. Okay. Yeah, you have to indicate. Oh, perfect. Wir stimmen ja elektronisch. Votul va fi electronic, cel puțin în câteva din cazuri, și de aceea propun să verificăm dacă funcționează cartelele de vot. Așadar, deschid un vot de probă. Acum. Văd că mai sunt colegi care în principiu ar dori să participe la vot. Bun. Închid votul de probă acum. Avem 34 de membri cu carte, cartele de vot și un membru fără cartele de vot. Deci, iată, 35 de voturi în total și văd că distribuția pe grupuri uh, a fost uh, corectă. Și atunci trecem la raportul Caroline Gras van der Heinz, Corupția și drepturile omului în țările terțe. Mai întâi, amendamentul compromis 1. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Compromisul 2. Ba nu. Se cere ca înainte de acesta să votăm uh, o parte a amendamentului domnului David Campbell în complementare la compromisul 1 și anume amendamentul 9. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 22 pentru, împotriva, abțineri, verificăm Vot electronic deschis pentru amendamentul 22. Am închis votul. Plus încă un vot împotrivă. Deci se respinge. Compromisul 4 pentru. Pentru împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și în completare, Amendamentul 33, completare la compromisul 8, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Tot în complementare, la același compromis, 8, amendamentul 34 acum, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și la amenamentul 35 avem un, un vot pe părți. Prima parte însă cade în urma adoptării compromisului numărul 8, deci votăm doar a doua parte. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respinsă. Trecem mai departe la amenamentul 39 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri adoptat. Și acum, dacă n-am sărit peste niciun amenament, trecem la votul final, vot electronic. Am deschis votul. Închid votul. Se adoptă cu mare majoritate, încă un vot uh, în plus. Uh, felicitări, Caroline. Trecem mai departe. Punctul 6 de pe unea de zi. Decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene acordului uh, cu Republica Cuba, raportul Böge. 1. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 10. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 într-o formă ușor modificată pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 41 pentru, verificăm, verificăm amendamentul 40, s-a deschis votul și s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 42. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, dacă doriți să verificăm, compromisul 7 s-a deschis votul. și s-a închis votul și se adoptă, așa cum am spus. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și ajungem la vot final, vot electronic. S-a deschis votul. și s-a închis votul. Cu o largă majoritate s-a adoptat. Felicitări domnului Băghe. Iar acum trecem la Uh, consimțământul nostru. Vot electronic. S-a deschis votul. Da? Se pare că unul din grupuri are nelămuriri. Punctul 7 decizia Consiliului privind încheierea numele Uniunii a acordului. Punctul 7. Acordul privind Cuba. Punctul 7. Decizia Consiliului privind încheierea numele Uniunii a dialogului politic și a, așa mai departe. A votat toată lumea? Bun. Atunci închidem votul. Și, de asemenea, o mare majoritate pentru sincere felicitări. Trecem la punctul 8. Este vorba despre rezoluția privind durabilitatea pactul privind durabilitatea în Bangladesh. Am avut o întrebare orală. Și acum supunem la vot rezoluția. Aliniatul 1, amendamentul 36, pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri. Unii nu au participat la vot, aceea vă propun votul electronic pentru amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Ar fi bine dacă toată lumea ar participa la vot. Amendamentul 40 devine caduc. Trecem la compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă că o completare posibilă amendamentul 51 pentru, trivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. Amendamentul 19 s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă 22 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 33, s-a deschis votul. Și s-a închis votul și se respinge amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge amendamentul 1 și 2 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 și 6 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și o largă majoritate este pentru, se adoptă ca atare sincere felicitări tuturor celor care au fost implicați Asta finalizează sesiunea de vot și trecem mai departe la ultimul punct de pe ordinea de zi, dar tocmai că nu o văd pe raportoare. Ha ha ha. So, what to do? Can give me the S&D group and any eh, Grupul SID poate să mă informeze dacă va reveni raportoarea. So, wir fangen mal an. Începem. Avem o întrebare din partea unui coleg liberal din Finlanda. El va trebui să plece. De aceea îi vom da lui cuvântul primul înainte de raportoare, pentru că raportoarea încă nu este în sală. Domnule Tacula, aveți cuvântul. The floor is yours. Okay, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în numele Ditei și sunt în drum către o altă uh, comisie unde trebuie să votez. Dumnea ei spune, aș dori să mulțumesc uh, raportoarei pentru proiectul de raport, chiar dacă nu a fost încă prezentat, îi mulțumesc raportoarei. Uniunea Europeană a făcut foarte mult pentru a promova gestiunea uh, responsabilă și durabilă a lanțurilor valorice globale. Valoarea adăugată a acestui raport este să reunească tot ce se face până acum, ce funcționează și ce se mai poate face. În ceea ce privește ce se mai poate face, abordarea Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe incluziune și implicare, nu pe sancțiuni. Tocmai de aceea, Dita nu poate fi de acord cu linia Um, adoptată de raportor de a impune conformitarea prin clauze speciale um, obligatorii uh, în multiple uh, forme. Clauzele standstill presupun um, respectarea unor standarde de mediu care nu sunt posibile în anumite uh, țări și uh, impunem sancțiuni în loc să uh, avem o interacțiune uh, bazată pe diferite alte instrumente. În ceea ce privește diligența necesară și responsabilitatea socială a întreprinderilor, sunt multe stimulente pentru întreprinderi uh, să ia decizii responsabile pentru că aceasta poate uh, fi o oportunitate de profit și să facă mai competitive întreprinderile. Dacă dorim să încurajăm uh, companiile să ia măsuri în responsabilitatea socială a întreprinderilor uh, de-a lungul lan, întregului lanț valoric, trebuie să ne concentrăm asupra îmbunătățirii transparenței, astfel încât uh, să fie ușor pentru Uh, întreprinderi și pentru consumatori uh, să, se, să identifice cine și-a asumat aceste angajamente, însă aceste lucruri nu ar trebui să fie obligatorii, pentru că fiecare lanț global este diferit, iar uh, întreprinderile acționează, bineînțeles, în domenii diferite. Întreprinderile trebuie să își poată aborda o proprie, să-și, să poată croi o proprie abordare uh, pe baza unor uh, linii directoare. De asemenea, nu pot fi de acord cu solicitarea de etichetare uh, de trasabilitate obligatorie. Uh, Uh, inclusiv în ceea ce privește mediul. Au existat uh, deja studii, dar nu există nicio concluzie referitoare la eficacitatea unor astfel de măsuri. Alte elemente din raport, uh, precum sunt incluse, însă ALDE va depune amendamente. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. At least the gist what I said, because reading the paper is not... Și vorbitorul mulțumește interpreților. Nu este chiar așa de ușor uh, să citești o intervenție, spune domnul Tacula, dar mi-am făcut treaba în numele grupului ALDE. Președintele, da, sunt uh, convins că interpreții știu să traducă și uh, engleza finlandeză. Ne vedem în curând, spune președintele Maria. Vă rog, raportarea. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru întreprindere, însă uh, când au loc voturi în mai multe comisii, uneori este dificil. Am ascultat o parte a intervenției colegului privind de lanțurile de valori globale. Știm că aceste lanțuri au devenit un element cheie al economiei globale și tocmai de aceea abordăm și noi acest subiect la Comisia INTA, în măsura în care uh, comerțul și investițiile sunt importante în lanțurile valorice globale. Producția la nivel global este structurată pe baza acestor lanțuri în întreprinderi de multe ori multinaționale uh, care dau comenzi unor întreprinderi mai mici. Am înțeles că există și alte abordări uh, posibile în funcție de întreprinderi și este ceva ce luăm în considerare. În ziua de astăzi, produsul, produsele finale sunt numai 25% din uh, comerțul mondial, ceea ce arată importanța lanțurilor valorice globale cel mai mare importator și exportator de bunuri și servicii este Uniunea Europeană și poate prin politica sa comercială să uh, acționeze astfel încât lanțurile uh, valorice să devină, să uh, contribuie la o globalizare mai uh, justă prin impunerea unor standarde. Asta vorbeam ast- în această dimineață și cu doamna Malmström, că vrem un comerț care să includă pe toată lumea și o globalizare care să includă pe toată lumea și să fie justă. Uh, deci uh, toate aceste elemente intervin în uh, reflexiile noastre referitoare la o globalizare gestionată cu transparență, responsabilitate și respectarea normelor sociale și de mediu. Această reflexie este dusă într-un context în care politica comercială europeană a devenit uh, un element foarte important pentru întreaga societate, se bucură de un interes public uh, Uh, din partea unor cetățeni care își exprimă foarte clar îngrijorările și care ne solicită o politică comercială mai transparentă. Am, am auzit mai devreme vorbindu-se despre transparență, dar ne solicită cetățenii și mai multă democrație și um, să ținem cont de provocări ale uh, vremii, evaziunea fiscală, schimbările climatice, lupta împotriva inegalităților. Tocmai de aceea uh, subliniem importanța responsabilității întreprinderilor, uh, Uh, precum și importanța guvernanței fiscale, dar și de mediu. Toate aceste valorile europene și-au locul și în cadrul comerțului uh, nostru, pentru că și nu sunt o piedică, ci din potrivă o valoare adăugată în lanțurile valorice globale. Astăzi nu voi uh, pune capăt discuției, din potrivă, ea nu face decât să înceapă. Am uh, ascultat îngrijorările ALDE referitoare la o abordare diversificată. Am luat notă și de faptul că poate exista o tensiune între ce este voluntar și ce, ce este opțional și ce este obligatoriu. Am avut aceeași discuție în ceea ce privește minereurile de conflict. Am plecat de la același punct și la un moment dat am reușit să cădem de acord um, asigurând o oarecare flexibilitate în um, um, prioritățile pe care le-am stabilit. Și mi-aș dori să avem aceeași atitudine și aici, și anume să încercăm să găsim un echilibru între valorile pe care le apărăm și uh, uh, interesele industriei uh, europene și poziționarea întreprinderilor europene în aceste lanțuri valorice globale. Mulțumesc, spune președintele. Începem cu raportorii din umbră, întâi din numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportoarei pentru munca sa mm, asupra acestui uh, raport. Deja în 25 martie uh, această comisie s-a ocupat de acest subiect. Domnul Valesa m-a reprezentat atunci. Am văzut că o parte din sugestiile mele au fost preluate în raport. Sunt men- men- menționate drepturile copiilor, dar și garanțiile pentru întreprinderile cele mai pentru întreprinderile mici. A fost preluat și ceea ce am spus la mm, cifra 8 în ceea ce privește IMM-urile. Uh, însă lipsesc anumite elemente pe care însă le voi uh, depune, le voi reintroduce prin amendamente. Aș dori să mă refer uh, la raport acum, din două puncte de vedere. Obligațiile de la F uh, și de la considerentul F și apoi în text. În versiuni antecedent, precedente vorbisem despre asta, despre uh, acel due diligence, Organizații precum uh, OIM, dar și ONU au solicitat acest lucru, dar și parlamentele din mai multe state membru, membre uh, doresc de asemenea să fac referire și la rezoluția referit, uh, privind Bangladeshul. Aici căzusem de acord asupra unui text pe acest subiect important. Este important să ținem cont și de eforturile la nivel global, mai ales la grupul de lucru uh, ONU, dar lucrează la acest subiect și OIM și OCDE. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol de lider, să fie activă la nivel global, astfel încât să facem progrese la nivel multilateral. Suntem singurii care luptăm pentru un uh, comerț uh, just uh, și încercăm să protejăm drept și interesele IMM-urilor, dar și standarde de mediu și de lucru. 12 state membre au planuri de acțiune în ceea ce privește comerțul și drepturile omului, așa cum s-a recomandat Dintre acestea, 8 sunt state membre ale Uniunii Europene. Ar fi ideal dacă s-ar putea publica mai multe informații pe acest subiect. Parlamentul European ar trebui să-și continue lucrările pe acest subiect. De asemenea, sunt de părere că trebuie ținut cont de interesele IMM-urilor în lanțurile valorice globale uneori lipsesc, uh, uh, acestor IMM-uri le, lipsesc, le lipsesc uh, mijloacele logistice și financiare ale marilor întreprinderi. De asemenea, trebuie să existe și căi juridice, de, căi de apel și uh, pentru statele terțe, dar și pentru întreprinderi, și pentru întreprinderi care au uh, Uh, sediul în statele membre sau ale căror lanț de valoare este în mare parte în um, Uniunea Europeană. Acest lucru este menționat și la numărul 13. Sunt lucruri pe care le vom clarifica și în regulamentul Bruxelles 1. Sunt chestiuni uh, dificile juridice. Poate că acest lucru ar trebui reglementat la nivel mondial, la OCDE, la ONU, însă Uniunea Europeană trebuie să joace rol de lider și să se orienteze înspre viitor. De asemenea, în concluziile Consiliului din 12 mai am, re am uh, recunoscut acest punct. De asemenea, uh, au existat reflecții în uh, ceea ce privește uh, Um, rolul întreprinderilor în uh, încălcările drepturilor omului. O casă se construiește numai pe o fundație solidă și pentru aceasta avem nevoie de argumente și de principii uh, pe, uh, pe care trebuie să le consolidăm. acestea ar trebui să țină cont de interesele cetățenilor, ar trebui să ținem uh, seminare și uh, să facem studii astfel încât toate părțile interesate să poată fi consultate. Apoi ar trebui să avem o foaie de parcurs pentru a aborda toate chestiunile juridice din acest domeniu. Aș dori să o felicit pe raportoare pentru munca depusă. Noi suntem dispuși uh, Uh, să avem negocieri referitor la evoluția acestui raport. What? So, I have no further... Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd niciun alt raportor din umbră în sală, dar mai văd uh, doi colegi. A, mă scuzați, spune președintele. Anne-Marie Miner este prezent, așa este. Dar este menționat uh, Yannick Jadot. Anne-Marie. Da, este o confuzie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Arena pentru munca depusă. Uh, mi-a plăcut foarte mult raportul său. Există două școli de gândire în dezbaterea privind comerțul internațional. Una este mai mult profit, uh, mai, mult, mai puține reguli și ceilalți care vor uh, Um, un sistem mai uh, durabil în care toată lumea se poate profita de pe urma comerțului. Acest raport uh, intră în această a doua școală de gândire uh, chiar dacă unele lucruri nu merg suficient de departe. Avem nevoie de acest raport, având în vedere în ce condiții lucrează unii lucrători în Africa, Asia, America de Sud și ei produc produsele pe care noi le consumăm. Este important ca drepturile omului și standardele de mediu să fie protejate. Și nu avem nevoie de prevederi de, de ordin voluntar aici, ci de reguli obligatorii, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Însă mă bucură propunerile din acest raport uh, și cele din uh, capitolele uh, individuale, dar și cele privind uh, suspendarea pe criterii de drepturile omului și de mediu. Acordurile de liber schimb trebuie să fie uh, revizuite sau lăsate la o parte, uh, cu excepția situației în care credeți că ar trebui să lăsăm la o parte drepturile omului, pentru că nu sunt importante. În orice caz, vom fi constructivi în uh, ajungerea la un acord la acest uh, raport. Mulțumesc și acum, doamna Hautala. Da, mulțumesc. Cred că proiectul de raport este o contribuție importantă la implementarea comunicării uh, Trade for All, Comerț pentru Toți. după cum spune și doamna Arena, se bazează pe eficacitate, transparență și valori. Mă bucură faptul că raportoarea vorbește despre un punct de plecare comun uh, care este necesar pentru a evita uh, dezavantajarea companiilor mai responsabile. Tocmai pentru că ele respectă uh, drepturile, nu încalcă, respectă regulile, nu încalcă și nu încalcă drepturile. Aceasta este logica pe care ar trebui să o urmăm, să îi um, să îi recompensăm pe cei care merg cel mai departe în respectarea uh, regulilor. Um, sunt de acord referitoare la uh, diligența necesară. Nu, nu numai Franța, cât și alte state membre au legislație proprie și până la urmă obținem o piață internă foarte fragmentată, uh, de fapt, dacă nu stabilim ceva la nivel european. Aș dori să atrag atenția asupra aliniatului 12. Se face apel, se invită statele membre să publice la cerere datele vamale colectate de la părțile care comercializează produse sau bunuri importate în Uniunea Europeană. Este o luptă continuă să ne asigurăm că informațiile vamale ce sunt acum în mâinile statelor membre uh, să ajungă la un moment dat în mâinile autorităților vamale europene. Asta ar fi un fel de bază de date deschisă pentru ca părțile interesate să poată afla originea uh, produselor importate. Sunt convinsă că putem uh, face progrese aici. Mi se pare important să rămână acest punct în proiectul uh, de raport. Grupul uh, meu ar uh, dori, ar dori să adauge anumite elemente în raport sau să mm, le detalieze pe altele, să se extindă domeniul de aplicare și la investiții, nu numai la comerțul cu bunuri. Am dorit ca GSP Plus, sistemul GSP Plus de acordare și monitorizare a beneficiilor comerciale uh, să fie analizat mai îndeaproape. În acest sens, cred că este important uh, să analizăm uh, ex, zonele de procesare de export. Uh, acolo unde au loc uh, încălcări ale drepturilor omului, nu ar trebui acestea ex excluse în caz că au loc încălcări ale drepturilor omului? Sunt convinsă că vom avea discuții foarte fructoase în elaborarea acestui raport. Mulțumesc foarte mult, Comisia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei raportor pentru un raport uh, foarte actual, foarte interesant. Am uh, citit și justificarea Uh, din raport și așa este, politicile noastre au fost și sunt criticate și trebuie să arătăm că politica comercială poate duce la o dezvoltare durabilă. De asemenea, raportoarea s-a referit la comunicarea Trade for All, în care spune că avem nevoie de lanțuri valorice globale responsabile. Bineînțeles, marea întrebare este cum să le obținem. Aș dori să subliniez uh, trei puncte care mi se par importante. În primul rând, în lanțurile valorice globale, țintim activități din afara frontierelor noastre, nu neapărat uh, activități din interiorul Uniunii Europeană. Apoi, aceste lanțuri valorice globale pot fi foarte complexe Știți că produsele pot fi foarte simple, dar și foarte complicate uh, și, bineînțeles, trebuie să încercăm să evităm uh, consecințe nedorite. Nu vrem să distrugem locuri de muncă în state terțe, din potrivă, vrem să ajutăm să creăm locuri de muncă mai bune. Uh, vedem că în raport sunt menționate o serie întreagă de subiecte, sunt analizate lanțurile valorice din diferite perspective, este vorba de chestiuni ce țin de produse, uh, etichetarea, regulile privind originea și etichetarea, apoi acorduri, uh, acordurile liber schimb, GSP+, jurisdicție, chestiuni ce țin de sectorul privat, uh, diligența necesară, dar și aspectele multilaterale. Asta arată câți actori trebuie să fie implicați aici și cât de multe domenii sunt cele în care este uh, nevoie de acțiune. Eu sunt de la DigiTrade, știți foarte bine asta. Uh, toate aceste aspecte însă um, um, intervin în diferite competențe ale Comisiei. Este nevoie să fim coerenți și din acest punct de vedere raportul uh, spune vorbește despre, uh, de fapt, uh, coerența între politica comercială și politica industrială, dar nu numai cu cea industrială trebuie să fim coerenți, ci și cu cea de dezvoltare, de mediu și cu politica externă, evident. În um, limitele posibilităților oferite de politica comercială, am putea face multe comentarii, nu vreau să iau documentul uh, punct cu punct, s-au făcut deja unele observații de către deputați, poate ar trebui să răspund la acestea. Un punct menționat a fost cel referitor la o, um, angajamentele obligatorii și clauzele de standstill, stabilirea unui nivel minim. Cred că obiectivul politicii noastre comerciale și a acordurilor noastre bilaterale este să uh, promovăm uh, standarde internaționale. Iar aceste standarde internaționale, de exemplu, uh, standardele OIM, sunt standardele minime. Ele stabilesc normele ce trebuie respectate de către toate statele în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor și cât, dacă ar trebui să fie voluntar sau obligatoriu. Cred că acest lucru a fost menționat de mai multe ori poziția Comisiei este că încercăm diferite instrumente, dar noi considerăm că ar trebui să fie un instrument uh, voluntar. Bineînțeles, dezbaterea continuă. Acum uh, a fost publicat un document privind globalizarea, așteptăm uh, contribuțiile dumneavoastră. Mai există și alte puncte menționate regulamentul Bruxelles 1, am luat notă, nu sunt expert în acest uh, subiect, este un subiect complicat, însă am notat ideile uh, exprimate. În ceea ce privește datele vamale, înțelegem uh, ideea, s-ar putea să existe câteva probleme ce țin de confidențialitatea compani- pentru companii și confidențialitatea datelor, dar analizăm și asta. Uh, Un aspect important menționat de raportoare este în ceea ce privește natura uh, obligatorie a capitolului TSD. Poate că uh, nu ar trebui să prevedem și sancțiuni, dar asta este altceva. Încercăm să folosim aceste instrumente pentru a promova lanțurile, globale, uh, lanțurile valorice globale. Aș dori să mă refer la o evoluție recentă în, din America Centrală, din uh, în, în capitolul TSD am avut prima conferință globală privind lanțurile valorice globale. A fost o conferință de succes cu participarea OIM și OCDE și cu participarea sectorului privat și a fost interesant să vedem că multe discuții nu se refereau la produse de bază. Pentru că de multe ori uh, oamenii se gândesc poate mai mult la uh, produse agricole, textile, dar este vorba și de uh, uh, produse medicale, servicii IT și există mult interes în ceea ce privește lanțurile valorice globale, iar uh, reacțiile au fost foarte pozitive la această inițiativă. Preocuparea principală uh, a fost uh, nu în ceea ce privește natura voluntară sau obligatorie a responsabilității sociale a întreprinderilor, ci în ceea ce privește um, finanțarea. Un element care trebuie menționat, uh, pentru că afectează o serie întreagă de elemente din raport, este că trebuie să fim prudenți în a uh, impune obligații externe unor companii europene sau unor companii uh, terțe care nu există în Uniunea Europeană. Dacă nu există... Uh, nu, nu, nu putem folosi dacă regulile nu există în interiorul Uniunii Europene, nu putem folosi politica comercială pentru a impune reguli în interiorul Uniunii Europene sau pe piața unică. Vom încerca să transmitem uh, toate, toate cele spuse uh, colegilor noștri responsabili pe diferitele puncte din raport. Un element uh, important este menționat este consumatorul. Credem că consumatorul poate juca un rol esențial în promovarea dezvoltării durabile, mai ales în lanțurile valorice globale. Dați-mi voie să închei spunând că obiectivele noastre sunt aceleași Înțelegem uh, obiectivele raportoarei de a face lanțurile valorice globale mai transparente uh, și de a asigura o uh, dezvoltare durabilă. Poate că abordarea noastră este diferită, nu suntem de acord de fiecare dată la fiecare punct. Însă, bineînțeles, vom continua dialogul. Și încă un element, Raportarea chiar uh, ea spunea că este începutul unei dezbateri, uh, este o cursă lungă, nu sunt lucruri pe care le putem rezolva de pe o zi pe alta, dar sperăm să se implice toți actorii uh, din acest domeniu. Vă mulțumesc. And, Maria, please. Maria. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru intervenții, cred că sunt foarte inter interesante. În ceea ce privește referirile la ONU, OIM, OCD, am lucrat la asta. În loc să creăm uh, noi uh, reguli, noi referiri uh, cu care să nu fie de acord toată lumea, pe de alt, avem OCDE, OIM, ONU, care au stabilit standarde recunoscute în lumea afacerilor OIM participă, uh, ONU, uh, uh, mă scuze, noi participăm și la elaborarea regulilor la OCDE, ONU, OIM, deci nu sunt standarde noi. Iar când vorbim despre diligența necesară, inclusiv la OCDE, se, ia, se ține cont de, de diferitele tipuri de întreprinduri multinațională, IMM, există deci o abordare diferită a diferitelor tipuri de întreprinderi. Când vorbim despre diligența necesară în lanțurile valorice, până la urmă vorbim despre transparență. Am senzația că este dis- aceeași discuție pe care probabil ați avut-o în urmă cu câțiva ani, când încă nu um, eram uh, deputat, uh, când se vorbea despre contabilitate armonizată. În ziua de astăzi uh, nu ne putem închipui uh, vreo companie care să nu aibă contabilitate armonizată și niciun investitor nu ar investi într-o astfel de întreprindere. Acest, acest tip de, de contabilitate oferă garanție pentru investitori. Consumatorul, bineînțeles, că are un rol și o responsabilitate la finalul lanțului, însă dacă nu uh, garantăm o abordare transparent, armonizată a ceea ce conține acest lanț, nu poate să-și asume acest rol de uh, consumator responsabil. Deci asta înseamnă această diligență necesară, să îi dăm posibilitatea consumatorului să fie un consumator responsabil, oferindu-i o informație standardizată uh, față de un lanț de valori global. Acest lucru privește oare numai întreprinderile europene? Bineînțeles că nu putem legifera uh, în ceea ce privește întreprinderi din afara Europei, dar multe întreprinderi europene fac parte din lanțul uh, valoric global și deci pot uh, impune anumite lor uh, clienților și, furni, și mai ales furnizorilor lor, chiar dacă aceștia sunt în afara Uniunii Europene. Și da, Uniunea Europeană trebuie să fie lider în ceea ce privește valorile create prin aceste lanțuri valorice globale și aici nu mă refer numai la valorile economice, la valoarea economică creată, ci și la valoarea umană. Ați spus mai devreme că nu vrem să distrugem locuri de muncă, bineînțeles că nu, dar nici nu, uh, nu este rolul nostru să distrugem vieți. Da, trebuie să menținem locuri de muncă, dar trebuie să și protejăm viața celorlalți. Cred că asta este valoarea adăugată și valoarea pe care se bazează uh, comerțul european și cred că putem cădea, asupra, cădea de acord asupra acestui uh, principiu. Bineînțeles, cu flexibilitatea necesară. Pot să vă spun că, având în vedere limita de caractere pe care o putem uh, prevedea la un astfel de raport, uh, aștept cu nerăbdare amendamente și chiar eu voi depune o serie întreagă pentru a adăuga unele elemente. Nici nu mă așteptam la altceva, stimată colegă. Mulțumesc foarte mult. Cu aceasta am creat uh, punctul 9. Termenul de depune a amendamentelor este 6 iunie la ora prânzului. Și votul în comisie va fi pe 10-11 iulie. Și urmează punctul meu preferat de pe unea de zi, diverse. Dar și dacă la diverse nu este nimic, atunci nu am decât să vă comunic următoarea dată a reuniunii noastre, și anume 19-20 iunie. Atât. La revedere, mulțumim!